mesdames, messieurs, chers collègues, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. J'ouvre donc notre euh, Începem lucrările uh, noastre, care sunt cu totul și cu totul deosebite, pentru că o mare parte a reuniunii noastre va fi dedicată schimbării regulamentului financiar. În virtutea dorinței noastre de simplificare, care va fi un mod ideal de a da un nou suflu, de a sufleții Uh, Uniunea Europeană. Dacă nu există obiecții, considerăm că proiectul de ordine de zi este adoptat. Nu aș dori să fac niciun uh, anunț din partea Comisiei de Bugete, pentru că coordonatorii au avut un schimb cu privire la proiectul de recomandare referitor la bugetul 2017, prezentat de către raportorul nostru general Jens Geier și mâine la comisie vom discuta la ora 9 despre acest subiect. Uh, procesul verbal al reuniunilor din 23-24 mai nu ridică obiecții. În acest caz, doamnă președinte, putem începe atelierul nostru cu privire la revizuirea la jumătate perioadei a regulamentului financiar. Aș dori să mulțumesc doamnei Inge Gresle, care ne onorează astăzi cu prezența. E foarte important ca comisiile noastre să coopereze uh, cât mai strâns și într-un spirit de încredere. Regulamentul financiar poate să pună probleme, mai ales în faza de punere în aplicare și poate la diferite niveluri eh, da naștere unor atitudini care să submineze performanța. Știți că doamna eh, Gheorgheva își dorește un buget care să fie axat pe rezultate, pe performanțe. Și iată, sosește un moment în care regulamentul financiar, în fa- forma mm, în care este aplicat, poate să submineze Uh, sau chiar să distrugă această speranță în ce privește performanța pe care o nutrim cu toții. Nu știu dacă ați avut uh, ocazia să vorbiți uh, la fața locului cu oamenii, câteodată ne dăm seama că uh, au uh, de-a face cu foarte multe obstacole. E nevoie de uh, specialiști, de experți atât de complicat încât experții să uh, facă legătura între uh, oamenii de rând și instituțiile europene, să fie un fel de interfață. Și deci, în aceste condiții, Europa nu mai vorbește absolut deloc uh, europenilor. Uh, iar dacă Europa uh, nu mai vorbește, nu se mai adresează oamenilor, cu ocazia alegerilor uh, poate face obiectul unor uh, voturi dezamăgitoare. Deci, cu ocazia revizuirii la jumătatea perioadei a regulamentului financiar, vom putea să folosim această ocazie unică, foarte importantă, ca să, putem, ca să se poată mai repede uh, înfăptui această simplificare. Doamna Georgeva recent ne-a reamintit că simplificarea este o uh, prioritate. Sperăm ca comisiile noastre împreună să ajute Comisia Europeană să uh, înfăptuiască simplificări importante. În orice caz, e nevoie de o schimbare de mentalitate și de atitudine. Copreședinta mea este doamna Cresle și îi dau cuvântul. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnule președinte Artui. Uh, bun venit și din partea mea. Uh, particip la acest atelier și în calitate de raportor din umbră pentru raportor, pentru partea buget. Cred că trebuie să trecem în revistă, să facem un bilanț al înfăptuirilor de până acum și vă pot spune că vă pot face o listă a simplificărilor pe care deja le-am uh, făcut până acum. Avem o uh, competență împărtășită, deci partajată. Aș dori să urez bun venit în, numea, în numele Comisiei de Control Bugetar. Aș dori să urez uh, bun venit și domnului Eller, care se ocupă de programul 4 de cercetare. În această dupămasă vom vedea cum funcționează, de fapt, Uniunea Europeană, acest mecanism complex pot spune din capul locului că mă bucur că avem acest atelier, dar vă pot spune că uh, fiecare regulament uh, financiar, fiecare fond este diferit. Regulamentul financiar nu acoperă decât o parte. Există alte fonduri, fondurile structurale, fondurile agricole, fondul pentru dezvoltare regională, fondul social european și fiecare fond mm, are un alt mod de uh, finanțare. Aș dori să mulțumesc și secretariatului comisiei noastre pentru organizarea atelierului. Mulțumesc, domnule uh, președinte Artui, vă dau din nou cuvântul. Mulțumim, doamnă președinte, vă propun să uh, conduceți chiar dumneavoastră prima parte a reuniunii. Da, minunat, atunci cu mare plăcere um, fac acest lucru. Aș dori să dau cuvântul uh, domnului Olivier Valbrock care este director de la uh, Serviciul de uh, uh, deci Financiar Central. Împreună cooperăm de ani buni. Mm, de fiecare dată ne-am oferit sprijinul său când am avut nedumeriri. De fiecare dată când avem probleme cu executarea fondurilor europene, facem apel la serviciul său și e ar fi de dorit să obținem uh, pentru toate fondurile ce am obținut în domeniul uh, regulamentului financiar. Domnule Valproc, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, domnilor și domnilor, uh, mulțumesc pentru că ați invitat Comisia să vă prezinte rezultatele consultării publice și să vă prezinte o vedere de ansamblu Uh, în legătură cu propunerea de revizuire a regulamentului financiar. Așa cum spunea domnule președin, domnul președinte Artui, trebuie să punem lucrurile în context, uh, anume să ținem cont de inițiativa bugetului axat pe rezultate, care este una dintre prioritățile Comisiei uh, deocamdată. Uh, trebuie să ținem cont și de contextul mai vast al cadrului financiar uh, multianual și a revizuirii la jumătatea perioadei și, în mod surprinzător, uh, propunerea noastră se va baza pe două obiective principale. În primul rând, creșterea flexibilității și, a doua, simplificarea. Uh, scopul nostru este ca prin aceste două obiective, simplificarea și uh, flexibilitatea, să ne asigurăm că cheltuierile de la uh, sfârșitul acestui cadru financiar alt, uh, uh, multianual să fie mai bine făcute. Uh, am avut un proces de reflecție cu serviciile noastre și cu agențiile executive, am discutat și cu factorii implicați, uh, am avut un eveniment de sensibilizare în 6 aprilie 2016, am lansat și o consultare publică online uh, între lunile martie și mai și aș dori acum să vă prezint rezultatele acestei consultări uh, publice pe scurt. Care este obiectivul nostru? Noi ne dorim nu doar o consultare, ci și un dialog real cu factorii implicați și de aceea în luna octombrie vom avea un eveniment de feedback cu factorii implicați, în care le vom explica uh, cum am ținut cont de mm, doleanțele lor. Uh, vom avea un format specific pentru revizuirea uh, CFM-ului. Nu numai o revizuire a regulamentului financiar, ci vom avea și uh, schimbări țintite pentru texte legislative specifice. Scopul nostru este să uh, eliminăm toate aceste blocaje uh, care persistă în anumite domenii. Acum vă propun să trecem la rezultatele consultării publice. Nu e o surpriză. Uh, respondenții cei mai importanți sunt uh, cetățeni, ONG-uri, uh, mediul de afaceri, autorități de guvernamentale și organizații internaționale. Principalele domenii de finanțare sunt granturi, licitații și 20% Uh, diferența între uh, uh, gestionarea indirectă și instrumentele financiare. Aceste modalități de finanțare vizează programele bine cunoscute ale Comisiei, UE 2020, acțiunile pentru acțiune extern, eh, instrumentele pentru acțiune de externă, Erasmus Plus, Cosme și facilitatea conectării Europei. Care este mesajul care s-a desprins de pe urma acestei consultări publice? Foarte clar, Toată lumea își dorește simplificarea și toată lumea își dorește și mai mult uh, flexibilitatea. Am adresat uh, o serie de întrebări factorilor implicați. Vă propun să ne uităm la modul în care au răspuns la aceste întrebări pe care le-am adresat. Nu e o surpriză. În ce privește uh, nivelul actual de claritate a regulilor, uh, respondenții nu sunt satisfăcuți. Toată lumea și-ar dori să existe un uh, catalog uh, unic uh, care să includă toate regulile financiare. Un rezultat tot așa foarte clar reprezintă cerința pentru reguli foarte clare ce privește conflictul de interese, care vizează toate modurile de executare. Uh, nu e doar o dorință a personalului um, instituțiilor europene, ci uh, toți cei care um, se ocupă de executarea fondurilor europene, inclusiv uh, cei care se ocupă de gestionarea indirectă și gestionarea partajată. În ce privește flexibilitatea, Uh, foarte mulți respondenți au spus că sunt pentru folosirea fondurilor fiduciare și în uh, crizele interne și apoi s-a propus și uh, folosirea de rezerve mici în bugetul anual pentru acțiunile externe. Comisia a luat notă în ceea ce privește dorința de transparență, adiționalitate, coordonare mai bună între programe și instrumente, dar și faptul că e nevoie de un, regul, un set comun de reguli cu, pentru toți uh, donatorii. Și, bineînțeles, ajungem la următoarea problemă, cea a convergenței tot mai mare a regulilor și aici rezultatele sunt uh, foarte clare. Toată lumea își dorește un, un set unic de reguli uh, în funcție de instrumentul de folosit. Uh, deci, uh, câteodată se folosesc mai multe instrumente uh, combinate și toată lumea își dorește și o convergență mai mare și, sau interoperabilitate între um, granturi instrumente financiare. Deci noi ne dorim să identificăm uh, elementele comune ale diverselor tipuri de intervenție și să reducem cât mai mult specificitățile. Acum trec la un subiect uh, care este foarte interesant pentru uh, atelierul uh, de, în această dupămasă, este vorba de regulile simplificate pentru rambursare. Aici rezultatele nu sunt foarte clare, toată lumea recunoaște, bineînțeles, că aceste Uh, formulare simplificate de, re, uh, de, de rambursare trebuie să ducă la o simplificare a administrației, deci să ducă la o uh, sporire a certitudinii juridice, dar uh, mediul de cercetare și ONG-urile se opun sau au rezerve în ceea ce privește acest sistem uh, de rambursare bazat pe rezultate. Și aceasta pentru că s-ar putea ca o parte din costurile reale să nu fie rambursate și de aceea și pentru că se tem uh, că mm, sau și-ar dori ca această aportare să fie testată întâi înainte să fie folosită uh, direct. Dar Mm, sigur că uh, am putea folosi acest mod de rambursare nu ca o normă, ci ca o opțiune suplimentară și deci ONG-urile și mediul de uh, cercetare a reacționat mai pozitiv la această propunere. Dar din perspectiva Comisiei vă pot spune că finanțarea pentru cercetare nu provine dintr-un instrument unic. E vorba de o combinație de instrumente. E vorba de sume forfetare, cum avem uh, acum, granturi pentru anumite tipuri de cercetare, instrumente financiare, atunci când uh, instrumentul e mai aproape de aplicare și uh, sigur că avem mai multe modele de rambursare. Deci avem, trebuie să facem o diferență între baza, deci baza pe, bazată pe rezultate și cea Uh, rezultate, bazată pe rezultate concrete. Deci în, când se face o muncă de cercetare, de exemplu dacă se publică articole, dacă se participă la colocvii, uh, dacă se fac analize în laboratoare și așa mai departe, construirea de prototipuri, putem vorbi de rezultate concrete care permit uh, controlul și care ne-ar permite să ne îndepărtăm de situația actuală în care nu facem decât uh, să ne uităm la uh, foi de prezență, de exemplu, sau uh, pe documente scrise. Deci ne-am bazat mai mult pe rezultate și nu pe uh, contribuție. Și deci uh, aceasta este ideea care stă la baza acestei abordări uh, bazate pe rezultate. Foarte pe scurt, aș dori să mă refer la alte domenii care pun probleme din perspectiva Comisiei ne dorim să simplificăm relațiile pe care le avem cu organizațiile internaționale. Partenerii internaționali ne-au cerut să simplificăm uh, raportarea, controlele, uh, mai ales în ce privește acțiunile hibride. Deci aici avem de-a face cu o gestiune directă și indirectă și majoritatea ne-au spus că uh, după ce procedurile au fost evaluate de către comisie, deci dacă se constată că ele sunt conforme cu normele europene, să trecem la faza următoare. În ceea ce privește managementul indirect, dar uh, mai în general pentru toate categoriile de respondenți, toată lumea spune că trebuie să evităm nivelurile suplimentare de controle. Deci, iată aici, vom încerca ca după ce uh, auditul a fost uh, efectuat în conformitate cu normele actuale, să ele să fie considerate valabile. Se mai pune și problema costurilor indirecte. După cum știți, avem o abordare rapidă și organizațiile internaționale uh, încearcă să adopte aceste sistemuri, sisteme de recuperare uh, totală. Și apoi uh, această regulă D plus 3 a fost um, identificată ca foarte greu de îndeplinit. În fine, în ce privește regulile simplificate pentru instrumentele financiare, Toată lumea își dorește o uh, combinație mai eficientă de instrumente financiare prin alte forme de sprijin. Trebuie să permitem uh, ca instrumentele financiare să fie folosite pentru instrumentele pe care le-au produs. Astfel, nu mai e nevoie de uh, alocări din bugetul anual. Acum o să trec la concluzii aș dori să mă refer la, trei, la șapte domenii de activitate uh, pe care Comisia se axează în urma acestei uh, consultări publice. În primul rând, uh, simplificarea pentru beneficiari și pentru toți beneficiarii în general. Aici e vorba de activitatea cu privire la formularele simplificate, sumele forfetare și așa mai departe. Un al doilea domeniu trebuie să trecem la nivelurile numeroase de controle, uh, Uh, la un audit uh, recunoscut, apoi armonizarea uh, cererilor de raportare, apoi trebuie să avem doar un set de reguli în acțiunile hibride sau atunci când combinăm diverse măsuri sau instrumente. Al patrulea domeniu, o folosire mai eficientă a instrumentelor financiare. Al cincilea domeniu, un buget mai flexibil și aici intră și rezervele anuale și fondurile fiduciare. Uh, apoi uh, axarea pe rezultate și simplificarea raportării. Vor exista două uh, faze principale, întocmirea bugetului și apoi conturile și apoi o administrație mai eficientă la nivel european pentru a obține economii de scară și instituții care funcționează mai bine. Iată foarte pe scurt ce a făcut uh, Comisia după această consultare publică. Obiectivul nostru este să venim cu propuneri noi în luna septembrie pentru a conveni uh, calea de urmat uh, din ianuarie 2018 pentru a avea un impact asupra cadrului financiar multianual actual. Vă mulțumim și că ne acordați ocazia de a participați a participat la acest uh, atelier cu factori implicați pentru o, un mai bun uh, regulament financiar. Mulțumim! Prezentarea dumneavoastră a a uh, arătat și anumite a, contradicții în ce privește a, răspunsurile respondenților. În ce privește acest proces de consultare, aștept cu nerăbdare să văd care vor fi propunerile comisiei. Avem și un reprezentant al Curții de Conturi. Aș dori să răspund venit domnului uh, Lazaru, care ne va prezenta activitatea Curții de Conturi și ideile sale în ce privește reformele. Domnule Lazaru, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule Gresle, domnule Artui, uh, președ, onorați președinți ai comisiilor participante, distinși deputați, domnilor și domnilor. Regulamentul uh, financiar uh, a creat contextul pentru o bună gestionare a fondurilor europene, cheltuirea în mod cât mai eficient a banilor europeni, în mod transparent și la timp. Acestea sunt elementele principale care creează bazele unei, unei astfel de bune gestionări. Prezentarea mea cuprinde câteva reflexii personale. Antevorbitorul meu a vorbit în numele Comisiei, prezentând perspectivele privind uh, propunerea Comisiei conform uh, tratatului și noi ne vom prezenta opinia, avizul, odată ce el va fi pregătit și înainte de, a, de organizarea negocierilor între Parlamentul European și Consiliu. Astăzi putem uh, să discutăm cum poate arăta noul regulament financiar bazându-ne pe experiența noastră de zi cu zi. Îmi voi începe prezentarea cu câteva observații generale referitoare la elementele și principiile care stau la baza regulamentului financiar. Și apoi mă voi referi la câteva chestiuni care necesită atenția noastră. Se poate spune că pentru o bună practică nu este nevoie de reglementare strictă. Comisia și alte instituții trebuie să cheltuie uh, banii europeni în mod uh, eficient, să asigură că aceste fonduri sunt cheltuite în mod um, adecvat. De aceea există un cadru de reglementare. Banii europeni nu trebuie um, cheltuiți în mod um, greșit și cadrul trebuie să fie cât se poate de simplu și să asigure o monitorizare transparentă și la timp a cheltuierii fondurilor europene. Trebuie să știe cine face ce, când și uh, cum și uh, cine răspunde pentru acțiunile care s-au luat, măsurile care s-au luat și măsurile care nu s-au luat. Aceste chestiuni uh, din urmă sunt foarte importante pentru Curtea Europeană de Conturi. Comisia uh, trebuie să se asigure că noul regulament descrie care sunt rezultatele avute în vedere și cum putem ajunge la ele. Acum suntem în ultima fază a evaluării guvernanței Comisiei. Ne concentrăm pe gestionarea uh, financiară, pe audit și pe control. Uh, eu uh, mă ocup de această sarcină care se va, va încununa în octombrie cu un raport special. Vom uh, veni atunci cu o contribuție suplimentară pentru actualizarea regulamentului financiar. Așa cum a spus domnul Artui, când comisia organizează, va organiza evenimentul pentru conștientizarea faptului că se va renoi regulamentul financiar, trebuie să ne asigurăm că profităm la maxim de acest eveniment. Îmi iau libertatea de a înțelege că domnul Artui dorește să aderăm la cele mai bune practici, explicând atunci când arătăm um, ce măsuri nu sunt bune pentru comisie, adică să se respecte regulile sau să explice de ce ele nu se respectă rețeaua de control a Comisiei și alte organisme trebuie să joace un rol important în acest sens. Care sunt punctele care necesită atenția noastră? Există angajamente restante care vor fi probabil foarte înalte, foarte mari în uh, perioada de angajament actuală. Trebuie să vedem dacă se previne cheltuirea de fonduri uh, excesive. Trebuie să ne asigurăm că recomandările noastre din 2014 privind previziunile pe termen lung, privind uh, fluxul de numerar, sunt respectate. Trebuie să vedem dacă Comisia poate evalua dacă instrumentele financiare dau rezultatele așteptate în termen de venit revizuirea regulamentului financiar trebuie să includă și ceva referitor la acest lucru. În domeniul agricol, bugetul pentru fermieri este redus cu cu o sumă importantă. Trebuie ca corecțiile financiare să facă parte din um, veniturile bugetare. Sunt și alte chestiuni care trebuie avute în vedere. Bugetul european trebuie să asigure implementarea politicilor europene în scopul atingerii celor mai bune rezultate. Regulamentul financiar poate uh, da, uh, sugera măsuri pentru implementarea acestui buget. Cum putem ajuta Comisia să evalueze performanța? Cum uh, se poate asigura uh, că raportarea este consecventă și fiabilă. Regulamentul financiar trebuie să acopere și planificarea bugetară bazată pe rezultate, îmbunătățirea calității uh, modul în care se cheltuie fondurile europene, um, se poate face doar dacă se simplifică regulamentele. Simplificarea trebuie să fie făcută în așa fel încât um, colegiul de comisar să fie responsabil pentru uh, rezultatele obținute. Trebuie să existe și flexibilitate pentru ca prioritățile pe termen uh, scurt să poată fi respectate. Și trec acum la un alt subiect foarte important pentru noi, și anume termenele limită. Acestea reprezintă o componentă necesară a regulamentului financiar. Raportarea la timp este esențială și uh, vine cu valoare adăugată. Acest lucru este dificil pentru toate părțile implicate, pentru că noi, noi trebuie să alegem uh, temele uh, și sfera de aplicare necesară, iar comisia trebuie să răspundă și să vină cu răspunsuri adecvate. Termenele limită nu trebuie să însemne că lucrurile se prezintă chiar atunci, în ultima zi. Un exemplu pot reprezenta uh, conturile consolidate pe 2015. Uh, raportul anual poate fi publicat uh, mai devreme decât de obicei și uh, ca urmare a consultărilor cu Comisia Cont, Comisia de Resort, vom, uh, ne vom publica anul acesta raportul anual pe 13 octombrie, adică cu o lună înainte decât o făceam mai de mult devansarea datelor poate grăbi uh, procedura de descărcare bugetară. Astfel putem obține documentele în avans, ceea ce ne permite să verificăm consecvența lor cu alte documente din pachetul de descărcare bugetară și cu raportul de descărcare bugetară. Din păcate, în practică, direcția lucrurilor este cea opusă, pentru că se primesc târziu datele de la statele membre. Acum, uh, regulamentele sectoriale au date termen diferit. Regulamentul financiar trebuie să includă termen limită armonizate pentru toate fondurile. Nu tot regulamentul financiar trebuie să fie revizuit. Unele dintre prevederile lui sunt bune și ele trebuie să fie bine puse în aplicare. Articolul 32.5 al regulamentului financiar vorbește despre acest lucru, iar Comisia trebuie să acționeze în acest sens. În încheiere, în opinia mea, actualizarea regulamentului financiar trebuie să fie bazat pe principii. El trebuie să se adreseze nevoilor pe termen lung, nevoilor bugetare pe termen lung, să um, se concentreze, să pregătească pentru un buget um, concentrat pe rezultate, să creeze premisele pentru o raportare la timp, să păstreze ceea ce este bun și să-l aplice și să nu includă funcții nenecesare. Vă mulțumesc pentru atenție, așteptăm acum cu interes propunerea comisiei și la moment potrivit vom veni cu uh, un aviz care va sosi la timp pentru deliberările necesare cu Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Ne-ați uh, dat câteva lucruri asupra cărora să reflectăm. Va trebui, uh, într-adevăr, să discutăm uh, implementarea. Cercetarea ne afectează pe toți în mare măsură. Viitorul nostru se află în mâinile Fondului pentru Cercetare și de aceea vreau să pun bun venit domnului Atane de la EARTO, aveți uh, cei, și domnul Volon Sutner, care au împreună 15 minute, le puteți împărți așa cum doriți, aveți cuvânt. Aș avea o întrebare pentru domnul Lazaru. M-am mirat mult că um, se afectează resursele în funcție de reducerea cheltuielilor. Pot înțelege din prezentarea dumneavoastră că uh, Trebuie să ameliorăm nomenclatura contabilă și bugetară și să nu afectăm anumite resurse ca deduceri din cheltuieli, deci pentru a avea o imagine a bugetului mai conformă realității. Bine am înțeles? I, I hope I have uh, understood. Sper că am înțeles și eu bine întrebarea, domnule președinte. Nu propunem reducerea resurselor proprii, așa cum am spus. În raportul anual din 2014, bugetul ar trebui să conțină mai multă flexibilitate pentru a face față unor evenimente neprevăzute așa cum sunt cele care au apărut în ultimul an. Și, de asemenea, am cerut Comisiei să aplice mai multă flexibilitate și simplificare. Ne bucurăm de faptul că Comisia ține cont de aceste solicitări ale noastre. Mulțumesc! J'entends bien, mais da, bun, am înțeles asta, dar ceea ce m-a mirat în prezentarea dumneavoastră este faptul că la anumite rubrici privind cheltuielile se face uh, diferența între cheltuieli și eventualele resurse percepute, ca, cum ar fi remunerațiile funcționarilor, salariile funcționarilor și contribuțiile lor. Deci acestea sunt deduse din cheltuieli. N-ar fi mai bine ca cheltuielile să apară separat în coloanele pentru cheltuieli și sumele uh, afectate la alte coloană care s-ar numi venituri, venituri bugetare. Uh, yes, we... Da, într-adevăr, uh, asta dorim. Vă mulțumesc pentru clarificare și de aceea sugerăm că bugetul nu trebuie să fie redus cu venituri prevăzute să fie obținute în viitor. Cerem ca bugetul să fie cum este și veniturile să fie creditate la întregul buget ca să fie folosite în cadrul bugetului total. Mulțumesc. Jawohl, danke schön. Bun, mulțumesc. Trecem mai departe. Dau cuvântul doamnei Atane și domnului Sutner. Vă rog. Mulțumesc celor doi președinți, mai întâi pentru invitația adresată nouă să venim să facem această prezentare. Vă mulțumesc și în numele lui Wolfgang. Foarte pe scurt, pentru că rare ori venim în fața celor două comisii, EARTO este Asociația Europeană a Centrelor de Cercetare Aplicată. Avem 250 de membri în 23 de state membre și pentru noi a fost important să răspundem consultării lansate de comisie, mai ales în ceea ce privește cercetarea, pentru că cercetarea este domeniul nostru de activitate. Nu suntem reprezentanța industriei, nici a universităților. Deci, serviciile noastre sunt contracte de cercetare pe care le încheiem cu guvernele sau cu reprezentanții industriei și pentru noi programele Orizont 2020 sunt obiectul nostru principal de activitate. Deci, multe dintre comentariile noastre se referă la regulamentul financiar, pentru că finanțarea din Orizont 2020 uh, este strâns legată de obiectul nostru de activitate și de aceea uh, perspectivele ei sunt esențiale pentru noi. Pentru a vă explica activitatea noastră și uh, știu că aveți diverse propuneri privind bugetul. Uneori, când se spune că instrumentele financiare sunt calea pentru viitor, avem dubii, având în vedere modelul nostru de afaceri pe bază de granturi. Încercăm să facem în acesta un studiu pentru um, a evalua principalele organizații în domeniul cercetării și tehnologiei și um, observat că um, se poate obține uh, rezultate din investiții la nivel de um, contabilitate financiară foarte rapid. Uneori avem impresia că atunci când uh, facem comparație între granturi și uh, instrumente financiare, nu um, examinăm neapărat aceleași cifre. Deci, noi suntem activi în cadrul programului Orizont 2020, dar și în cazul fondurilor structurale, în cazul gestionării partajate. Uh, Uh, și am examinat uh, baza de date pentru proiectele din Orizont 2020 și am uh, ajuns la concluzia că 8% din fondurile din Orizont 2020 au ajuns la membrii EARTO. Suntem reprezentați în aproximativ 42% din proiectele din cadrul Orizont 2020. Deci, iată, avem un impact asupra unei mare părți din activitatea din Orizont 2020 ca să vă explicăm cine suntem și ce reprezentăm uh, pentru aceste programe. V-am spus aceste lucruri. Am, uh, acum dau cuvântul colegului meu pentru uh, restul prezentării. Mulțumesc pentru ocazia oferită de a lua cuvântul în fața dumneavoastră. Eu nu fac parte din partea de lobby, ci mă ocup strict uh, Um, de uh, finanțarea cercetării, de proiecte, dar iau cuvântul în numele tuturor organizațiilor din numele cercetării și tehnologiei din Europa, ca președinte a grupului de lucru um, al experților financiari de la EARTO. Aș dori să subliniez câteva lucruri specifice nouă um, lucruri importante pentru organizațiile din domeniul cercetării și tehnologiei. Mai întâi, uh, folosirea sporită a instrumentelor financiare. În uh, domeniul cercetării și inovării, aceste instrumente financiare, cum ar fi uh, creditele, nu funcționează în cadrul multor grupuri de actori interesați, cum sunt organizații din domeniul cercetării și tehnologiei, care depind mai ales de granturi. De ce? De multe ori aceste organizații nu pot să contracteze credite uh, prin lege sau uh, în uh, virtutea statutului lor. Deci, instrumentele financiare nu pot fi o soluție majoră la nevoile lor de finanțare. S-a ajuns la această concluzie după multe discuții cu BEI în ultimele luni. Deci, din perspectiva noastră, concluzia este că instrumentele financiare pot funcționa doar uh, în plus față de granturi, pentru că există domenii în care par logice, dar doar ca surse suplimentare de finanțare și nu surse care ar înlocui granturile. Și este important ca fondurile pentru avansarea uh, instrumentelor financiare nu trebuie reorientate de la programele care au loc prin granturi pentru a reduce uh, surse de finanțare disponibile, ci trebuie să fie surse de finanțare suplimentare. Un alt lucru important pentru noi este dacă folosirea uh, sumelor uh, sumelor forfetare este potrivită. Da, uh, sumele forfetare funcționează în cadrul beneficiarilor de dimensiuni mai mici și cu mai puțină experiență. Dar problema este că de multe ori acestea sunt considerate soluții unice și funcționează la fel pentru un IMM ca și pentru o organizație mare impactul asupra actorilor, cum ar fi organizații domeniului cercetării și tehnologiei, este faptul că implică infrastructuri sofisticate, resurse, persoane, cunoștințe um, în aceste proiecte și acest lucru este necesar pentru uh, proiectele de cercetare de avangardă de care avem nevoie. Forme simplificate de rambursare nu au permis finanțarea adecvată pentru aceste activități de um, cercetare și inovare pentru că nu răspund nevoile acestor, nevoilor acestor organizații care sunt absolut esențiale pentru că aceste programe cadru să aibă succes. Concluzia noastră este că uh, aceste um, sume forfetare nu trebuie să devină o regulă generalizată. Ar trebui să fie disponibile pentru cei care au nevoie de ele, dar nu trebuie să fie, devină regula pentru toate, toți participanții. Deci trebuie să se continue finanțarea costurilor efective, inclusiv finanțarea costurilor totale uh, dacă sistemul de contabilitate este acceptat la nivel național, așa cum se întâmplă în cazul multor organizații, mai ales cele mai mari. În ceea ce privește simplificarea auditării și raportării, ne bucurăm de faptul că se dorește o simplificare a regulilor și se dorește ca auditarea și raportarea pentru proiectele de cercetare și inovare uh, um, să fie simplificată, pentru că, într-adevăr, se reprezintă o provare mare la nivel administrativ și în cazul uh, auditurilor în uh, proceselor de cercetare, Acestea sunt considerate un factor de risc din punctul de vedere al beneficiarilor. Experiența noastră arată că una dintre probleme este faptul că se pare că există un anumit ciclu al vieții unei regulilor în timpul unui program. Deci regulile scrise nu se, uh, te, nu se schimbă, dar abordarea aplicării acestea se schimbă din perspectiva beneficiarului în momentul în care se fac audituri suplimentare care ajung la rezultate diferite decât primele audituri. Și deci obiectivul uh, nu este același de la început până la sfârșit, ci se schimbă pe parcurs. Apoi, pare să existe un efect de consecință în funcție de numărul entităților care gestionează fondurile. Acest lucru este valabil în cazul fondurilor structurale, dar și în cadrul uh, programelor de care se ocupă alte entități din cadrul uh, Orizont 2020. Concluzia noastră este că regulile trebuie să fie interpretate consecvent și aplicate la fel în cadrul auditurilor și um, aceste audituri trebuie să fie um, canalizate în momentul în care există diverse entități care uh, acordă aceste fonduri. Deci trebuie să fie unite. Um, un ultim element, controlele bazate pe output. Mm, organizațiile consideră că, în principiu, sunt uh, o soluție interesantă pentru că își propun evaluarea impactului acestor acțiuni de cercetare și um, uh, inovare, dar avem nevoie de mult mai multe informații înainte de a ne forma uh, o opinie în legătură cu uh, posibilitatea folosirii acestor metode pentru viitor. Cercetarea implică riscuri și rezultatele sau outputul cercetării este previzibil doar parțial. Deci nu se poate anticipa în ce măsură rezultatul poate să contribuie la proiecte din viitor. Concluzia noastră este că controlele bazate pe rezultate în domeniul cercetării și inovării, ca și concept, Uh, trebuie să fie dezvoltate în funcție de experiența principalilor actori interesați. Pentru a fi acceptată ca metodă până la urmă. Și este foarte important ca diferitele instituții, mai ales Curtea de Conturi, Comisia, să înțeleagă la fel aceste controle bazate pe rezultate. Acest lucru este esențial pentru a se acorda beneficiarilor certitudine juridică. De aceea recomandăm acest lucru în momentul în care se um, elaborează această idee. Uh, mi s-a terminat timpul, așa că mă opresc aici cu câteva, aceste câteva idei foarte specifice ale comunității organizațiilor din domeniul cercetării tehnologiei și um, am apreciat foarte mult dacă țineți cont uh, de um, contribuția noastră în uh, reflecția dumneavoastră viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, sunt uh, idei foarte interesante. Pe de o parte se pune problema dificultății utilizării uh, sumelor forfetare. Uh, un instrument forfetar în sine pare să fie un instrument simplu sau simplificat, deci din principiu suntem pentru, dar trebuie să verificăm, să ne asigurăm de certitudinea juridică în auditurile uh, ex post. Uh, oricum, cred că se poate face ceva pentru a ameliora aceste instrumente, precizând uh, modul în care sunt orientate aceste instrumente. Mulțumesc! Dăm cuvântul acum reprezentanților Firalis, o întreprindere franceză din domeniul biotehnologiei. Vă rog, domnule Firat. Ich glaube, ich habe jemanden übersehen. Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Iertați-mă, cred că am sărit pe cineva care trebuia să intervină. Mai întâi, domnul Esterman, de la Asociația Universităților Europene. Iertați-mă. Aveți cuvântul. Domnilor și domnilor distinși deputați, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat să împărtășim uh, opiniile Asociației Universităților Europene. Înainte de a începe să vă vorbesc despre chestiunile pe care le-am adăugat noi uh, în discuția publică, vreau să vă spun câte ceva despre asociația noastră. Noi suntem cea mai mare asociație universitară Reprezentăm uh, indivizut uh, peste 800 de uh, universități din 47 de țări. Avem 33 de asociații naționale care reprezintă sistemele, sistemele diferite ale comunităților noastre. Suntem o voce independentă pentru sectorul universitar la nivel european și internațional ne implicăm în mai multe tipuri de studii și consultări, precum Orizont 2020 și Erasmus+. Avem mai multe uh, instrumente pe care le folosim, precum uh, Observatorul uh, Finanțării Publice, pe care le folosim uh, pentru a încerca să dăm o perspectivă mai largă discuțiilor referitoare la um, spațiul european de cercetare și de um, învățământ. Noi încercăm să privim, uh, în general, imaginea de ansamblu. Mă voi referi la 10 chestiuni individuale, însă mai întâi vreau să vă spun care credem noi că este cea mai mare provocare în calea simplificării și durabilității din perspectiva sectorului universitar. În uh, imagine vedeți uh, datele de la Observatorul uh, Finanțării Publice, care arată că din 2008 în 2014 multe dintre sistemele de uh, învățământ superior au redus finanțarea publică a universităților, în special și inclusiv fondurile pentru cercetare și dezvoltare, pentru cercetare și educare. Lucru cea care a avut impact asupra sistemelor de finanțare la nivel european. E o chestiune de care trebuie să ținem cont. Credem uh, că este important, așa cum a mai spus-o cineva astăzi, să avem un singur set de reguli. În același timp, este foarte important să permitem să existe mai multe modalități de finanțare pentru sectoare diferite și beneficiari diferiți. Acum Orizont 2020, Erasmus Plus, pot să țină cont de specificitățile cercetării academice și învățământului superior. Sperăm că va exista un echilibru între bugetarea orientată spre rezultate și finanțarea bazată pe costuri. Cel mai uh, bine, ceea ce ar merge pentru un sistem bun de finanțare uh, nu este neapărat uh, ușor de realizat în domeniul cercetării. Există multe sisteme naționale care diferă între ele și trebuie ținut cont și de diferențele care există. Uh, părțile interesate trebuie să își aducă contribuția la dezbatere, tocmai pentru a ști care sunt aceste diferențe. Măsurarea rezultatelor este și ea o sarcină dificilă, dificilă pentru că o mare, un studiu, la un moment dat, poate să nu dea niciun rezultat, dar acest lucru în sine să reprezintă o mare descoperire. Finanțarea adesea este bazată pe costul activității, astfel se poate asigura sustenabilitatea financiară. Sumele forfetare, sumele fixe și costurile unitare reprezintă un element al simplificării, însă trebuie să ne asigurăm în același timp că există și o acoperire suficientă a costurilor suportate. Și aceasta reprezintă în sine o provocare. Punctul 3, la care doream să ne referim, are de-a face cu procesele administrative. S-au făcut uh, mai multe îmbunătățiri uh, semnificative în domeniul granturilor. Adesea vedem că dacă beneficiarii sunt un consorțiu mare durează până când se adună toate semnăturile necesare. Deci este nevoie de flexibilitate. Este important să se asigure multe opțiuni pentru rambursarea costurilor. Regulamentul financiar permite acest lucru, însă ar fi bine ca diferiții beneficiari să poată alege pentru că o universitate poate opta pentru uh, rata fixă, pentru că nu are capacitatea de gestionare financiară uh, mai mare, ne gestionăm foarte multe proiecte, însă alte instituții au capacitate sporită și pot uh, prefera altceva, de aceea ei pot să prefere să ne împărtășească preferințele lor. este important să se crească compatibilitatea instrumentelor de finanțare la nivel european, național și regional. Din consultări am constatat că principiul cofinanțării reprezintă o uh, provocare. Multe sisteme bazate pe cofinanțare, 80% uh, din uh, finanțare vine în cazul universităților de la buget. Și presiunea la nivel național este destul de mare. Deci combinarea instrumentelor de finanțare la nivel european, național și regional ar fi o posibilă metodă de a ne adresa acestei provocări. Punctul 6 acceptarea practicilor naționale obișnuite de gestionare financiară. Acest lucru uh, pare a fi posibil, ar trebui să fie posibil, însă este nevoie de uh, o bună implementare și de mai multă eficiență. Consultările noastre au arătat că peste două treimi din universități trebuie să-și uh, stabilească procese de gestionare și contabilitate separate pentru uh, a se adapta la orizontul 2020. Deci în sistem se pierd foarte multe fonduri. Punctul 7. Sperăm să creăm o abordare bazată pe încredere către beneficiari și avem aici în vedere uh, auditul. Trebuie evitată dubla auditare și uh, trebuie să poată fi acceptate mm, certificatele naționale de audit. 8. Sperăm că se va asigura un echilibru între schimbarea regulilor și stabilitate, pe măsură ce se schimbă regulamentul financiar. Punctul 9. S-a mai spus și noi suntem uh, preocupați de uh, modul în care, de extinderea noilor finan instrumente financiare, instrumentele bazate pe credit mai ales, Anul trecut s-au uh, redus fondurile alocate orizontului 2020, uh, ele au fost mutate către Fondul uh, European pentru Investiții Strategice. Acest lucru ne îngrijorează pentru că este vorba de fonduri care pleacă de la un program încununat de succes către un alt program uh, multe sisteme, multe universități nu pot beneficia de programul bazat pe împrumut pentru că nu pot uh, contracta împrumuturi. În sistemele în care finanțarea publică s-a redus, nu este realist să ne așteptăm ca universitățile să financeze cercetare riscantă, studii de cercetare riscante. Uh, nici măcar dacă ar putea contracta împrumuturi, probabil că nu ar face-o. În final, punctul 10, trebuie să ne asigurăm că punerea în aplicare se face în mod cât mai eficient. Sperăm că Parlamentul și în special comisiile de resort din cadrul Parlamentului vor uh, analiza și cum se pun în aplicare principiile care sunt uh, discutate. Acestea sunt lucrurile pe care doream să vi le împărtășesc. Avem uh, multe informații la dispoziție și vi le putem împărtăși dacă doriți. Mulțumesc! Da Mulțumim foarte mult! Da, niște probleme spinoase dar până la urmă asta este treaba noastră, să rezolvăm astfel de probleme. Vă mulțumim pentru punctul dumneavoastră de vedere. Îi voi da acum cuvântul lui domnului profesor Firat. Vă rog. Good afternoon, dear chairs, dear Mulțumesc, stimați președinți, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru faptul că îmi permiteți să reprezint azi uh, IMM-urile din Europa. Suntem o firmă mică, nu chiar mijlocie, um, din München. Nu, mă scuzați, uh, din Franța, uh, lângă granița cu Elveția și Germania. Suntem o firmă mică și ne ocupăm de biomarkeri folosiți în domeniul uh, diagnosticurilor medicale. Să mm, creăm produse inovante care sunt folosite în cazul a trei patologii majore cu un impact uh, ridicat, cum ar fi atacul de cord, infarctul uh, miocardic, boala Alzheimer, care este o problemă de sănătate publică atât de mare, uh, ne ocupăm uh, de diagnosticul timpuriu al bolii Alzheimer pe baza analizelor de celule din sânge, fără tehnici invazive și tehnologii costisitoare. Și de asemenea ne ocupăm de artrită în caz în, care, în, care, în cazul uh, căreia evaluăm uh, eficacitatea diferitelor uh, tipuri de tratament al acestei boli. Um, în firmă lucrează aproximativ 70 de persoane, um, atât în localitatea mică de la granița cu Germania, cât și la Strasbourg și la Paris. Majoritatea uh, angajaților companiei uh, sunt uh, sau um, profesori universitari sau clinicieni, medici și uh, mediul uh, din regiunea Alzacia uh, este foarte prielnic dezvoltării produselor noastre. Voi vorbi acum despre granturile din fonduri europene pe care le-am primit. Sunt mândru de a fi european, mai ales în ultimii șase ani, pentru că companie, în compania noastră lucrau doar trei oameni în 2008 și a depus primul uh, proiect, uh, inițiativa în domeniul medicamentelor inovante, uh, a primit finanțare în valoare de 37 milioane de euro. Deci, bineînțeles, ne-am asumat un risc sau Uniunea Europeană și-a uh, asumat un risc de a ne permite să dezvoltăm aceste produse inovante, dar uh, dovedim că a meritat să investească în aceste produse pentru că acesta e viitorul. Și, după cum vedeți pe slide, um, Companiile noastre și uh, companiile afiliate sunt implicate în multe uh, proiecte europene, um, unele încă în curs, în uh, inițiativa Medicamente Inovante și, bineînțeles, în programe din Orizont 2020. Suntem implicați și în proiecte naționale mai mici, doresc să mă concentrez pe aceste trei proiecte mari din care învățăm anumite lucruri și mă bucur de modul în care au evoluat ele în ultimii 3-4 ani. Proiectele din programul cadru numărul 7 arată cum uh, funcționează aceste proiecte. După cum vedeți, uh, a crescut rata de absorție de la 75% până la 100%. Deci, proiectele din cadrul uh, programului cadru numărul 7 le cunoașteți de multă vreme. Noi am fost foarte mulțumiți de modul în care a funcționat aceste prog- acest program, cadru, dar uh, avem și anumite critici, să spunem, dar oricum uh, proiectele uh, au funcționat foarte bine, ne-au permis să avem multe contacte utile. Um, programe din cadrul Orizont 2020 au fost foarte bine notate, cu 9,5 din 10 Eh, beneficiem de două instrumente pentru imm ul din cadrul Orizont 2020 și ne bucurăm foarte mult că primim această finanțare, dar mai mult de faptul că s-a schimbat și gestionarea acestor proiecte. Ne-am confruntat cu o situație bizară și oarecum reprezentativă, nu știu dacă este reprezentativă pentru toate proiectele uh, IMI. Am încercat să identificăm ce nu a funcționat și nu am uh, putut identifica atât de multe lucruri care funcționau prost. În, cadrul, în cazul unui proiect uh, pe care l-am finalizat anul trecut încă nu am primit uh, ultimele plăți, chiar dacă uh, a trecut un an deja de la raportul final al acestui proiect. Acest uh, proiect este acum condus de coordonatorul FPI și după sfârșitul proiectului, coordonatorul nu se mai, nu se mai ocupă de raportare, dar ce e important pentru proiect IMI, noi avem trei astfel de proiecte, dintre care unul este al meu, este faptul că la sfârșitul primului proiect ne-am dat seama că jumătate din companiile membre FPI nu și-au respectat angajamentul inițial Deci, până la urmă, um, uh, au um, absorbit cu 30% mai puțin decât s-au angajat inițial. Cred că este foarte important că companiile membre FPI să uh, aibă angajamente realiste la începutul proiectelor și cred că trebuie să um, stabilez, să stabilească obiective interne. Acest lucru este foarte important pentru că proiectele IMI sunt foarte competitive și avem cu toții nevoie de ele, nu doar cei din domeniul industriei farmaceutice, ci și cei din domeniul universitar și alte tipuri de IMM-uri. Dacă trecem acum la instrumentul pentru IMM-ul din, din cadrul Orizont 2020, mi s-a cerut să fac o primă evaluare după un an de la începutul uh, proiectelor. Unul din proiecte este proiectul uh, IDEA și celălalt este proiectul RabioPred. Am fost foarte surprinși cât de ușor sunt de gestionat aceste proiecte și ne bucurăm că uh, gestionarea și bugetarea este complet digitalizată. Astfel avem uh, contacte foarte pozitive cu uh, cei la nivel științific, dar și în general în toate aspectele legate de aceste proiecte nu au uh, fost nici întârzieri în, în implementarea acestor uh, proiecte. Deci, una dintre valorile adăugate pe care am putut să le constatăm este faptul că IMM-urile participă uh, concret la coordonarea tuturor activităților. Bineînțeles, cu orientare clară spre rezultate și, practic, relația dintre partenerii din consorțiu este practic gestionată prin contractele de subcontractare și, bineînțeles, încercăm să găsim uh, contractele cele mai profitabile, cele mai avantajoase, respectăm uh, calendarul și, datorită digitalizării um, procedurilor uh, de către Comisia Europeană, Eh, mai ales eh, prin portalul pentru participanți eh, putem să acționăm mult mai rapid și ni se ușurează viața în gestionarea acestor proiecte. În trecut, între 6 și 10% din bugetul total era prevăzut pentru gestionarea proiectelor, acum e nevoie de mult mai puțin, între 4 și 6% din bugetul global. Încă o dată, schimbările recente prin uh, eliminarea uh, contactelor prin documente scrise, um, am uh, putut să facem un reporting mult mai rapid, instrumentele sunt mult mai compacte și comunicarea este mai deschisă. Introducerea instrumentului de raportare continuă este o altă schimbare majoră introdusă. Folosim instrumentul de vreun an și ne permite să urmărim toate activitățile, să respectăm termenele și obiectivele intermediare. Acum ne concentrăm mult mai mult pe partea de inovare din proiect mai, și nu pe raportare și pe gestionarea de zi cu zi. De asemenea, vreau să vă spun că sunt foarte surprins de faptul că nu avem audit după primul milion uh, cheltuit. Deci aceasta este o schimbare reală. Și, bineînțeles, dorim să continuăm așa. Da. Costurile, nu doar costurile de gestionare au scăzut mult, dar a scăzut mult și timpul pe care îl pierdem cu această raportare. eliminarea anumitor audituri intermediare și unor rapoarte e, intermediare a fost foarte binevenită din punctul nostru de vedere. Doresc să mulțumesc încă o dată Comisiei Europene și doresc să adaug faptul că de la crearea companiei noastre în 2008 am putut crea această platformă integrată pentru biomarcări la Firalix are o rețea uh, de centre de învățământ, uh, inclusiv reprezentanța industriei producătoare de produse farmaceutice. Am putut crea această rețea rapid, activitățile au fost mai puțin diluate și putem astfel să ne concentrăm pe produsele noastre inovante. Vă mulțumesc pentru atenție. Vielen Dank und Sie haben jetzt den Tag all derer gerettet, die sich in diesen Fragen Vă mulțumim. Și, um, într-adevăr, s-a pus în discuție problema ameliorării uh, părții administrative pentru programele de cercetare, cercetare și de ceea ce spuneți, înțelegem că multe dintre măsurile luate deja au avut rezultate. Doresc acum să dau cuvântul domnului Crontarel, secretar, general al societății Max Planck. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Această încercare de simplificare a regulamentului financiar uh, este o inițiativă uh, lăudabilă, nu pot decât să vă uh, felicit în legătură cu ea, deci m-am bucurat foarte tare că m-ați invitat și la acest atelier. Am venit cu mare plăcere. Aș dori să vă prezint puțin uh, societatea Max Planck. Uh, domnul din uh, poză a dat numele um, companiei noastre. El a spus pe vremuri un lucru foarte valabil, plin de înțelepciune, respectiv că înainte să treci la treabă trebuie să te gândești la ce trebuie să faci. Și uh, cam aceasta este mentalitatea în care uh, funcționăm noi avem uh, uh, mai bine de 100 de ani de vechime, misiunea noastră este să uh, înțelegem cât mai bine tot ce se întâmplă. Deci suntem orientați înspre interior, dar bineînțeles că rămânem deschiși și spre exterior. Pe acest diapozitiv vedeți că suntem un, unul din cei mai importanți beneficiari Uh, ai fondului uh, uh, programului cadru 7. Deci, prin, pentru acest atelier am încercat să formulăm câteva principii simple în virtutea devizei KISS, Keep it simple and short și de aceea deci am, vă supunem atenție câteva afirmații scurte și la obiect societatea noastră e pentru ratele generale forfetare, pentru că ele uh, reduc povara administrativă, cresc uh, uh, certitudinea ce privește contribuția europeană și apoi și înlesnesc raportarea. Cu toate acestea, noi nu putem să acoperim costurile generale, după cum puteți constata, costurile indirecte, rata forfetară, sunt de aproximativ 50%, deci, bineînțeles, ne-am bucura dacă uh, această sumă uh, a ratei generale forfetare ar fi mai uh, aproape de uh, costurile reale. Uh, în aceeași uh, ordine de idei ca și a antevorbitorului, uh, eu, noi considerăm că Orizont 2020 este uh, Uh, mult prea complex, uh, suferă de prea multe instrumente și noi am dorit să existe un uh, format mai simplificat, cu mai puține instrumente, ceea ce ne-ar ajuta foarte mult în activitatea noastră de zi cu zi. Mai ales împrumuturile și alte, institu- alte instrumente financiare nu ar trebui să fie folosite preponderent. Și aceasta, spunem acest lucru, din experiență. Noi suntem o organizație uh, finanțată public uh, în Germania și deci nu putem să luăm uh, credite, nu putem lua împrumuturi. Deci nu putem folosi niciunul dintre formaturile care se bazează pe împrumuturi. Și deci acest tip de finanțare e complet inutil pentru noi. În al doilea rând, și aici sprijin, sprijin cele spuse de domnul Sudner, împrumuturile pentru institutele de cercetare s-ar putea să să mm, dovedească o povară administrativă pentru modernizarea cercetării, pentru că rentabilitatea în domeniul cercetării, mai ales a cercetării de bază, are loc nu în o, o, institutele de cercetare, ci uh, în domeniul concret, în industrie. Deci cum putem să recuperăm împrumuturile uh, noi, uh, institutele de cercetare, având în vedere că profitul apare Uh, alt uh, undeva. Deci nu avem niciun fel de model de afaceri și, de altfel, domnul Sutner a spus acest lucru înainte mea. Deci, noi nu suntem pentru uh, folosirea împrumuturilor și altor instrumente asemănătoare. Am solicitat, așa cum s-a spus și înainte, să nu se facă un schimb între bugete. Program, deci bugetul pentru programele cadru este destul de limitat și rata de succes pentru anumite uh, programe este doar de uh, 3, între 3 și 7%, deci este foarte mică și uh, trebuie să vă gândiți la ce au de făcut cercetătorii. Dacă, mm, mm, de exemplu, dacă știi din uh, capul locului, că n-ai șanse de izbândă, de ce să optezi pentru un astfel de program de cercetare? Apoi, uh, în ce privește eforturile necesare, mă refer la uh, simplificarea regulamentului financiar. Am dorit să avem mai, mult, mai puține reguli și mai multă claritate. E clar că uh, asta încercați să faceți și dumneavoastră, dar vă recomandăm încă o dată să aplicați principiul KISS, Keep it simple and short, simplu și la obiect. Și aici aș veni cu o provocare. Sper că această declarație să declanșeze o adevărată dezbatere în legătură cu finanțarea bazată pe rezultate. Domnul uh, Sudner, dar și uh, domnul uh, Esterman s-au referit la acest, la acest aspect. De ce vă lansez această provocare? Pentru că inovarea cu adevărat inovatoare provine uh, din, uh, deci a rezultat din uh, cercetarea de bază mm, care are ca motor uh, curiozitatea și e clar că unul dintre factorii cel mai important este faptul că nu se pot, pre, nu se pot anticipa rezultatele. Deci, impactul cercetării e foarte greu de evaluat atunci când ceri uh, finanțarea. Și dacă aplici această logică, uh, noi credem că inovarea va fi ucisă în fașă. Asta încerc eu să uh, exprim prin această afirmație de pe diapozitiv uh, foarte provocatoare. Trebuie să uh, definim conceptul de cercetare de bază dacă ceri finanțare doar atunci când, în calitate de cercetător, știi exact care va fi rezultatul, atunci competitivitatea în Europa în acest domeniu va scădea. Și avem uh, exemple din istoria inovării, de exemplu, poate știți cu toții povestea tranzistorului. Tranzistorul a rezultat în urma Uh, a cinci rezultate de cercetare de bază uh, timp de 50 de ani. Fiecare rezultat la vremea lui s-a dovedit uh, inutil, însă doar în contextul mai vast Uh, s-a dovedit că aplicând toate rezultatele uh, acestor cinci procese de cercetare se poate obține ceva util. Deci haideți să nu finanțăm cercetarea doar pe bază de rezultate previzibile. Aceasta este declarația mea cea mai importantă, deci, pentru astăzi. Noi cred că avem cu toate acestea o mare oportunitate. Revizuirea regulamentului financiar oferă oportunitatea de a obține simplificarea necesară care poate să Uh, aducă mm, mai multă uh, acceptare în rândul publicului uh, pentru Uniunea Europeană. Deci, regulamentul financiar mai simplificat va face ca Europa să fie mai ușor acceptată. Deci, nu vă pot decât încuraja să urmăriți acest obiectiv al simplificării. Mulțumesc! Mulțumim pentru această declarație plină de înflăcărare. Ați pus degetul pe rană Uh, dar uh, era și o imagine legată de fotbal. Uh, unii astăzi sunt bucuroși, alții suferă, dar trebuie să trecem peste toate eșecurile. Acum aș dori să dau cuvântul Domnul raportor general nu este prezent. Comisia de control bugetar vă cunoaște. Domnule Patrick Child, deci vă, vă dau cuvântul. Yeah, thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult că sunt alături de dumneavoastră și că am ocazia de a vorbi despre acest subiect uh, foarte important. Vreau să felicit Parlamentul European și um, comisiile pentru buget și pentru control bugetar pentru că au invitat un um, grup de experți atât de distinși care um, ne împărtășesc pentru prima dată gândurile lor despre cum putem uh, colabora pentru a simplifica arhitectura financiară în cadrul căreia lucrăm cu toții. Acesta este un moment crucial pentru uh, gestionarea programului cadru Orizont 2020 pentru cercetare și inovare, pentru că avem o ocazie de a analiza regulile și regulamentele financiare, dar și pentru că ne apropiem de revizuirea la mijlocul perioadei a cadrului uh, financiar multianual și a sistemului Orizont 2020. Înțeleg uh, mesajele lansate azi despre faptul că trebuie să evităm devierea fondurilor pentru cercetare și uh, inovare către alte domenii având în vedere um, provocările foarte mari uh, economice cu care se confruntă Uniunea Europeană. Pentru început, uh, vreau să vă spun că mă încurajează foarte mult mesajele pozitive despre progresele făcute deja, progresele pe care le-au făcut predecesorii mei uh, în a simplifica Orizont 2020 prin comparație cu programele cadru um, anterioare. La Digi deci Cercetare și Dezvoltare am făcut un studiu acum câteva luni cu uh, părțile interesate externe. 44 de participanți în diverse proiecte au fost implicați și rezultatele au fost în sensul uh, intervenției uh, profesorului Firat. Majoritatea beneficiarilor salută modelul simplificat de finanțare introdus uh, cu uh, rambursarea prin rată fixă a costurilor indirecte, accelerarea procedurilor pentru granturi, utilizarea uh, acelor cereri um, de ofertă în două etape, utilizarea sistemelor contabile proprii, sistemul de audit unic menit să evite auditarea de mai multe ori pentru aceleași activități a aceluiași beneficiar, uh, și uh, apreciază foarte mult portarul participanților care a creat uh, o, un sistem online de gestionare în comun, armonizat, care aduce beneficii colegilor din uh, mai multe domenii ale familiei noastre de cercetare. Suntem hotărâți și motivați să mergem mai departe Comisarul Carlos Mulia și-a făcut o prioritate din simplificarea și flexibilizarea procedurilor noastre. Aș vrea să facem diferența între regulamentul financiar pe de o parte și diversele reguli și sisteme care există în cadrul uh, Orizont 2020, programul de dezvoltare. Există reguli de participare care cuprind uh, proceduri detaliate. Când vorbim despre măsurile de simplificare pe care vrem să le implementăm, multe dintre chestiunile pe care dorim noi să le facem, multe dintre sugestiile comunității participante, dacă nu chiar toate, pot fi uh, abordate în contextul regulilor din Orizont 2020. Să vă dau câteva exemple. M-am referit deja la modul în care putem ușura um, povara supra um, aglomerării cererilor de, uh, uh, de oferte. Putem um, face cereri de oferte în două etape, pentru a vedea mai întâi dacă există o bază pentru finanțare și doar dacă se confirmă că există o bază de finanțare, um, se vor depune ofertele, propunerile în a doua etapă, deci se va reduce numărul de participanți. Mai multă fin simplificare în, în înregistrarea orelor de lucru, de asemenea exercițiul financiar ar fi împărțit în mai multe etape. Uh, Portalul poate fi și el simplificat pe baza contribuțiilor uh, primite de la participanți. Trebuie să fim activi și să nu acceptăm nici să se schimbe regulamentul financiar și nici să se lanseze următorul program uh, cadru care va urma după orizont 2020. Există însă ocazii numeroase în ambele momente pentru a face progrese în ceea ce privește regulamentul financiar, suntem de acord cu multe dintre ideile lansate aici. Ehm, lucrăm îndeaproape cu colegii de la DG Budget pentru uh, a ne îmbunătăți și simplifica gestionarea bugetului și procedurile administrative și cred că, fără îndoială, vom uh, putea să împărtășim experiențele noastre de simplificare când am trecut de la programul cadru 7 la Orizont 2020 cu colegii care sunt indicați în alte programe și care au făcut progrese mai puțin importante în domeniul simplificării. Aș vrea acum să mă refer la câteva dintre ideile pe care l am auzit astăzi aici. În primul rând, bugetul orientat spre rezultate și faptul că vicepreședintele Georgieva a subliniat acest lucru este un lucru pe care îl considerăm pozitiv. Este nevoie de cooperare strânsă între toate părțile implicate, în special între comisiile de azi, colegii noștri de la Curtea de Conturi, și diversele servicii ale Comisiei implicate. Desigur, prin Consiliu și statele membre trebuie să se implice și trebuie să încercăm să ne concentrăm pe un uh, sistem, uh, de a un, o metodă de a cuantifica succesul care să fie mai puțin uh, intruzivă și mai simplă. Trebuie să ne gândim și ce fel de controle dorim să facem pe viitor înțelegem ce au, înțeleg ce au spus mai mulți antivorbitori, că în cercetare e greu să măsori, să cuantifici succesul și uh, succesul sau eșecul. Adesea eșecul este un rezultat în sine. Uh, M-am alăturat, am început să lucrez în acest domeniu destul de recent și mă surprinde numărul de dosare pe care l-am uh, pe birou, în care multe chestiuni pozitive, multe dosare pozitive au fost afectate de um, faptul că lucrurile nu se coordonează la timp. Uh, Avem multe organizații de cercetare foarte bune, însă procedurile sunt anevoioase. Trebuie să găsim o cale de a măsura rezultate fără a cădea în capcana succesului și eșecului, pentru că m-a surprins situația actuală. Pe, 15, 16 aprilie eu uh, am luat poziția pe care o, am ocupat poziția actuală. Două zile mai târziu am primit un document de 600 de pagini, adică acordul adnotat uh, privind grandurile, adică regulile și procedurile pentru uh, gestionarea proiectelor Orizont 2020. Eu l-am citit uh, în diagonale, el acoperă toate procedurile, dar am spus că sper să-l revizuim în curând și să-l reducem la un document de 200 de pagini într-o primă etapă și după aceea poate ceva, la ceva mai scurt ulterior, poate că introducem și câteva idei proaspete în el, dar să nu uităm că avem reguli detaliate pentru că părțile interesate din statele membre sau uh, din domeniul uh, profesional vor să aibă toate detaliile oricărei situații imaginabile, oricărei ipoteze la care ne putem gândi. Eu sper că vom putea lucra împreună pentru a găsi soluții mai flexibile. Dacă îmi permiteți să fiu sincer, ascultând prezentările dumneavoastră de azi, cred că am uh, văzut că dorim uh, cu toții să fim uh, mai uh, flexibili și cred că um, asta ar fi un lucru salutar. Am auzit ce ați spus despre um, combinația dintre granturi și împrumuturi. Înțeleg că mulți dintre participanții care au succes um, să din sectorul public unde este greu să obții un împrumut. Unul dintre punctele tare ale programului nostru este că el reprezintă un amestec um, divers de programe care permite multe posibilități pentru a face față multor um, provocări. La introducerea, la, când a fost lansat fondul pentru investiții strategice, am avut câteva discuții dificile. Atunci uh, s-au luat niște fonduri la m, um, Orizont 2020, de la acel fond pentru a fi introdus în Orizont 2020. Acelea vor trebui să fie restabilite. Uh, Creditele își spun uh, cuvântul atunci când um, acordăm fonduri europene, ele sunt foarte importante. În concluzie, vreau să vă spun că mă bucur că mi-ați dat ocazia de a vă vorbi astăzi. Uh, la direcția noastră generală suntem entuziasmați, dorim să simplificăm sistemul de gestionare financiară și vrem să vă împărtășim orizont, um, experiența noastră pozitive în tranziția la orizont 2020. Uh, Subliniez încă o dată mesajul că regulamentul financiar reprezintă o ocazie importantă de a face progres, însă nu singura ocazie pe care o avem. Uh, în cadrul legal actual putem face mai multe pentru a maximiza simplificarea și pentru a vedea ce mai putem introduce în următorul program cadru pentru a îmbunătăți și mai mult lucrurile. Mulțumesc foarte mult! Cuvânt. Mulțumesc foarte mult! Când începem simplificarea, trebuie să o începem uh, să lucrăm cu modestie, pentru că adesea când încercăm să simplificăm lucrurile, sfârșim scriind foarte multe note de subsol, ceea ce este contraproductiv. Pentru că vorbim despre documente organice, documente vii care trăiesc în cadrul unei administrații. Uh, încercăm să simplificăm lucrurile, dar de multe ori nu reușim. Domnul Eller. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat să participăm la această dezbatere, pentru că, într-adevăr, există consecințe pentru uh, Comisia pentru Industrie. Acum voi vorbi limba engleză. Trebuie să înțelegem ce înseamnă pentru programe um, acest regulament financiar și modificările lui. Din, perioadă, din perspectivă financiară trebuie să spunem în mod uh, repetat că ne pare rău că Ehm, cercetarea și inovarea reprezintă mai puțin de 2% din PIB-ul Uniunii Europene. Rămânem în urmă și concurența are un rol de jucat aici. Combinația reducerii bugetelor și modelul de finanțare unic în practică au dus la reducerea dramatică a ratei succesului. Pentru programul pentru IMM-uri, la inițiativa Parlamentului s-a simplificat, uh, s a simplificat procedurile, dar rata de succes este sub 6%. Și din uh, date empirice din alte programe, un program cu o rată de succes de mai puțin de 15% sau, până la, sau mai puțin chiar de 20% Uh, pe termen lung nu poate să fie un program de succes pentru că costă prea mult. Și multe organizații de cercetare nu își pot permite uh, acest lucru. Deci, din punct de vedere bugetar, această soluție unică duce la o rată de succes foarte scăzută. Și Uh, dacă se oferă 125%, ne întrebăm dacă pentru uh, companiile mari există o valoare adăugată. În al doilea rând, întotdeauna modelul costurilor complete a fost în uh, concurență cu modelul sumelor forfetare și rezultatul este că se ignoră complet Uh, practicile uh, practicile contabile valabile în întreaga lume, ignorăm faptul că în sectorul public trebuie să se integreze ideea la nivoii automatizării bunurilor materiale. Deci, există o adaptare a regu- nevo- e nevoie de o adaptare a regulilor. pentru investițiile în sectorul public. Deci putem vedea lucrurile din diferite puncte de vedere, dar până la urmă regulile aici duc. Apoi avem o problemă structurală. În cercetarea europeană avem trei dimensiuni, programele naționale și practicile contabile naționale, practicile contabile interne ale membrilor și practicile contabile din uh, sectorul privat și avem Orizont 2020 cu propriile practici de contabilitate. Și se ajunge la o contradicție completă în cazul participanților. În parteneriatul public-privat, uh, în care sectorul privat, sectorul public și sectorul de cercetare colaborează la nivel practic, membrii acestor parteneriate trebuie să respecte cinci seturi de standarde contabile. Și la nivel juridic acest lucru este o problemă. Deci, întotdeauna, întrebarea este dacă e posibil, e doar o întrebare, să nu folosim o uh, practică de contabilitate sau un sistem de referință specific pentru Orizont 2020 și nu ar trebui să se folosească sistemul național sau practica obișnuită de contabilitate a membrilor. Care este riscul legat de controlul bugetar și în practică uh, ce ar însemna acest lucru? Deci adevărul este că sistemul este foarte complex și, din punctul de vedere al beneficiarilor, nu este favorabil pentru că adaugă complexitate unor proceduri de contabilitate deja complicate. Separarea costurilor directe în orizont 2020 se bazează tocmai pe ideea că există o diferențiere clară între costuri directe și indirecte, că acestea sunt complet distincte și separabile. Dar problema pe care o văd eu este faptul că conceptul de costuri directe de la Comisie nu include toate tipurile de costuri directe pe care le-am avut în programul cadru 7. Deci vorbim despre costuri directe, dar în realitate vom observa că va exista o diferențiare între uh, definiția costurilor directe acceptată de Comisie acum și de definiția acceptată în programul cadru 7 în trecut. Și astfel uh, s-ar putea riscul de eligibilitate pentru izon 2020 ar putea crește pentru mulți participanți. Și este greu să prevedem ce probleme vor apărea din acest punct de vedere. Sistemul de audit pentru că vorbim de programe bazate pe rezultate, dar programul de audit nu se referă deloc la acest concept. Există o, de- o diferență mare între ambiție pe de o parte și în practică sistemul de audit. Și va fi interesant de văzut în ce măsură comisia va fi capabilă, și nu vreau să dau aici vina pe comisie, dar trebuie să vedem după evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual, cum, din această perspectivă bazată pe, pe, pe rezultate, cum se va modifica auditul. Și un ultim aspect ar putea fi următorul. Încercăm să simplificăm lucrurile, dar în practică se exclud multe lucruri pentru Institutul uh, European de Tehnologie există reguli uh, proprii, practic. Deci, oarecum face parte din buget, uh, bugetul respectiv, dar în practică este exclus. Se cere deja un set de reguli specific din cauza naturii diferite a cercetării în domeniul dezvoltării, eh, apărării și așa mai departe. Apoi, dar, pe de altă parte, există derogare pentru reguli. Avem eh, acte delegate și ar exista și un sistem propriu pentru eh, cercetarea în domeniul apărării și pe în alte domenii, deci situația se complică și mai mult. Da. Asta ar fi doar pentru a um, prezenta cadrul celor pe care va trebui să le discutăm în cadrul revizuirii regulamentului financiar și al um, evaluării la jumătatea perioadei. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru faptul că ați prezentat bine diferitele aspecte ale problemei. Cred că, într-adevăr, printre aceste probleme am identificat prieteni vechi Într-adevăr, regulamentul financiar este un lucru nou, dar restul programelor nu datează, sunt, sunt, sunt uh, aceleași de mult. Spuneți că acest instrument financiar poate reprezenta un pericol, chiar un pericol mortal, Ehm, și ați avut dreptate să vorbiți despre diferitele tipuri de sisteme de contabilitate. Eu cred că ne putem pune de acord atunci când există finanțări europene, ar trebui să se aplice un singur sistem contabil. Ar fi mult mai simplu pentru toți beneficiarii. Astăzi situația este uh, foarte complexă pentru că trebuie să se aplice și prevederile în vigoare la nivel național. Deci va trebui să reevaluăm situația mă întreb dacă la nivel național ar trebui să integreze mai mult sistemul european. Când vine vorba de România sau Bulgaria, poate sistemul european este uh, cel de referință, dar sistemele naționale sunt foarte diferite unele de altele. Deci aceasta este prima întrebare pe care mi-o pun. Curtea de conturi ne-a prezentat idei interesante în legătură cu termenele unice pentru toate fondurile în cadrul regulilor bugetare și pentru, pentru cercetători. Ce facem cu aceste sume forfetare? Oare Comisia ar trebui să spărească plafoanele pentru sumele forfetare? Poate astfel s-ar rezolva o serie de probleme? Poate aceste programe ar fi mai deveni, deveni mai atrăgătoare? Sau spuneți că ar fi prea complex și nu putem să facem mare lucru? În legătură cu instrumentele financiare, cu siguranță am putea spune că statutul lor trebuie modificat Max Planck ne-a făcut o prezentare impresionantă. În acest sens, am putea lăsa mai multă latitudine, mai multă libertate de mișcare pentru aceste instrumente, dar ați exclus această posibilitate. De ce? Dacă spuneți legiuitorului național că trebuie să se facă ceva, să se facă o modernizare, cu siguranță trebuie să aspirăm la acest lucru. Și, domnule profesor Fiera, care ar fi propunerile dumneavoastră de modificare, de simplificare a sistemului? Pentru că ați vorbit despre situația actuală, pentru că lucrați în cadrul actual, dar trebuie să încercăm să ne uh, proiectăm și spre viitor. Dau cuvântul colegilor mei, domnului Artui, bineînțeles, mai întâi. Am vorbit despre sistemul contabil. Într-adevăr, diversitatea tipurilor de contabilități e foarte mare. Am creat o zonă euro cu reguli de aplicat în uh, cazul deficitului bugetar și al datoriilor statelor membre, dar constat că practic fiecare stat membru are propriile sale reguli Uh, de evaluare ale programelor și chiar de contabilitate. Știu că există o diversitate lingvistică, de aceea avem interpreți, dar la nivel contabil am păstrat această diversitate și va trebui să discutăm atât de această problemă. Dacă nu, Uniunea Europeană nu va deveni realitate. În lumea întreprinderilor am rezolvat oarecum problema. Deci, practic, uh, contabilitatea aplicată este cea globală, sistemul global, dar în acest caz nu am rezolvat problema, există reguli foarte diverse uh, care de multe ori sunt influențate de um, baza fiscală, de, de considerente fiscale. Deci trebuie să se omogeneizeze regulile contabile, să nu mai există reguli contabile diferite pentru domeniul public și pentru cel privat. Și ceea ce descoper eu aici la Parlamentul European uh, este o situație care nu respectă regulile și exigențele de integritate din, uh, uh, care trebuie să se aplice în domeniul finanțelor publice, de exemplu investițiile imobiliare. De asemenea, sunt frapat, de faptul că, practic, fiecare direcție generală are propriile sale reguli și propriile principii. Și aș dori să pun această întrebare domnului Valbrook fiecare direcție generală are propriile ei reguli. În cazul unui proiect pilot comun, am încercat să lansăm un experiment. Cei cărora adresăm uh, cererea de proiecte, centre de formări, de ucenici, au scris mai mult sau mai puțin um, regulile. Dar când am văzut ce documente se cer candidaților, mi-am dat seama că se omoră, să se distruge experimentul. Deci, fără o abordare pragmatică, nu vom reuși. Și în cazul acestui proiect, în la care participau două direcții generale, mi-am dat seama că nu se aplicau aceleași reguli. Fiecare direcție generală și-a, și-a, și-a stabilit propriile reguli. Și care, ce parte ține de regulamentul financiar în sine și în ce măsură fiecare direcție generală a generat o parte din reguli în funcție de situații, ca și cum funcționarii ar fi fost la un moment dat terorizați de ideea de a lua o decizie fără a avea un cadru de referință formal pe hârtie. Suntem capabili să revenim la principiul responsabilității, poate eventual arbitrar, dar care să ne permită să avansăm. Dacă nu, distrugem încă de la început inovarea am fost de asemenea frapat de faptul că a fost nevoie de la o evaluare a priori. Dar în domeniul cercetării, cred că trebuie să acceptăm la un moment dat faptul că trebuie să așteptăm să vedem cum vor merge lucrurile. Și în fine, cu ocazia unei unor misiuni în Orientul Mijlociu, în Iordania și în Liban, și de altfel colegul Fernandez a fost prezent acolo alături de mine, mi-am dat seama că organismele internaționale care beneficiază de fonduri europene ne-au spus că Uniunea Europeană este cea mai formală din punct de vedere administrativ, are uh, o astfel de organizație a făcut obiectul a 10 controle administrative într-un an. Nu mai putem continua așa. Avem o idee cât costă aceste audituri? Nu, Uniunea Europeană le finanțează direct. Operatorii trebuie să um, facă apel la cabinete de audit, dar chiar cabinetele de audit nu folosesc aceleași metode, ele pot varia, varia de la un cabinet la altul. Pur și simplu este, este o, de neînchipuit așa ceva. Nu putem continua așa pentru că dăm o imagine teribilă a Uniunii Europene. Dacă faceți o referendum în legătură cu aceste practici, veți vedea care va fi rezultatul. Mă opresc aici. Uh. Vous nous répondrez tout à l'heure, peut-être? Ne veți răspunde mai târziu în legătură cu această diversitate și mai întreb dacă undeva la comisie există un fel de direcție pentru coordonare. Oare nu e nevoie să se facă un audit la direcție generale ca să vedem care e situația în fiecare? Doamna Ayala Sender. Monsieur Danou. Ah, oui. Monsieur Danou. Ah, este și domnul de Nano care s-a adresat doamnei Gresle. Eu am văzut-o pe doamna Ela Sender, nu știu care trebuie să ia cuvântul primul. Simplement, je trouve que, je trouve que ce, ce débat est, est particulièrement intéressant. Această dezbatere este extrem de interesantă, este foarte utilă și aș dori să se termine și cu rezultate concrete, să fie urmări, pentru că Mm, s-au spus multe lucruri, domnule președinte, chiar uh, dumneavoastră a spus unele lucruri care ne îngrijorează extrem de mult și trebuie mai ales să evidențiem în primul rând problemele cu funcționarii europeni. Europene. E o problemă mare. Eu merg des pe teren și în loc să fiu felicitat pentru că Uniunea Europeană e cea care dă banii, uh, nu mi se adresează decât reproșuri, mi se spune că uh, procedurile sunt prea complicate și mulți destinatori, uh, destinatari finali refuză să mai depună cerere. E o problemă de mm, fond până la urmă. E, trebuie ca dezbaterea de astăzi să aibă urmări. Un regulament financiar este util, e clar, ceea ce nu înseamnă că trebuie să fie o frână sau un instrument doar uh, pentru a cheltui bani, uh, pentru a cheltui banii. Nu în regulamentul financiar trebuie pus banii, ci în proiecte. Și deci uh, regulamentul trebuie să fie simplu, să avem reguli simple, armonizate, așa cum ați spus, să avem un fel de solfegiu al contabilității, un solfegiu universal de ce avem 15-10 moduri contabile? Nu putem continua la fel. Trebuie ca regulile să fie simple, să fie cunoscute, durabile, nu trebuie să fie schimbate în fiecare zi și apoi uh, trebuie să fie într-adevăr respectate. Și deci e uh, nevoie de un control, dar nu de un control uh, uh, uh su, uh, supradimensionat trebuie să fim conștienți de faptul că zecile de controle de care vorbeați încep să fie o povară, o povară foarte grea. Am luat cuvântul și pentru că în urmă cu 15 zile m-am întâlnit cu directorii celor trei organisme de cercetare din Franța, CNRS-ul, ISERM-ul și Institutul Pastor, care mi-au spus exact ce uh, ne-au spus cercetătorii prezenți în sală astăzi cercetarea de bază, cercetarea fundamentală nu poate să garanteze uh, rezultate. Uh, trebuie să se oblige să folosească fondurile, dar nu să promită rezultate. Ori cercetarea, uh, cercetarea fundamentală nu uh, poate fi finanțată decât din fonduri publice. Uh, bineînțeles că uh, industria și vor uh, finanța întotdeauna cercetarea aplicată, dar cercetarea de bază trebuie să fie finanțată din fonduri publice, naționale, regionale, europene, dar publice. Trebuie să mai fim conștienți și de faptul că nu putem cere rezultate cercetării de bază, fundamentale. E, o, e un silogism, deci avem nevoie de uh, reguli simple care să permită cercetătorilor să-și facă munca de cercetare și nu neapărat să găsească, pentru că nu întotdeauna găsești când cauți. Iată, probleme, probleme care au fost identificate astăzi și de care trebuie să ținem cont. Astăzi, Europa începe să fie uh, depășită de cercetarea din statele emergente. Vom fi codași, vom fi în urma Chinei și altor uh, țări emergente. Trebuie să conștientizăm problema și chiar de astăzi e nevoie de regulamente care să nu fie o povară. Să mulțumim. Regulament și carcan rimează, spune președintele, doamna Iara Sander. Mulțumesc, domnule președinte vreau să vă rog un lucru mai întâi. Ca acest exercițiu pe care l-am început să nu se aplice doar, sistemul, doar sectorului cercetării. Noi, la control bugetar, uh, suntem foarte preocupați, pentru, preocupați de faptul că rata de eroare este foarte mare. Tocmai acesta este unul dintre motivele pentru care vă spun acest lucru. Pentru că și în domeniul agriculturii și în uh, domeniul fondurilor de coeziune și structurale trebuie să facem același exercițiu, pentru că uh, Ni se plâng foarte mult atât administrațiile publice, cât și ONG-urilor, cât și uh, micile primării despre cum uh, sunt afectate până și cooperativele cele mai mici și toate aceste uh, instituții de rata foarte mare de eroare. Și administrația și ONG-urile vorbesc despre aceeași problemă, deci cred că ar fi bine să facem același exercițiu și pentru celelalte sectoare. În cazul sectorului de cercetare, uh, ca urmare a unor uh, cereri de simplificare, am uh, constatat că Curtea de Conturi, al cărui reprezentant este aici prezent, putem face noi, dar nu numai noi, ci și uh, cercetătorii de la marile universități și marile firme de la uh, Uh, Acer, de la Bayer și așa mai departe, dar și agricultorii și uh, micii uh, antreprenori pot juca un uh, joc de uh, învinuire reciprocă și cred că este nedrept. Trebuie să putem face acest exercițiu pentru toate sectoarele, pentru a nu crea impresia că unele sectoare scapă bazma curată, pentru că noi le acordăm 25% de cheltuieli indirecte fără audit. Eu zic că în domeniul agriculturii, în domeniul fondurilor sociale, pentru ocuparea forței de muncă, trebuie să aplicăm aceleași reguli. Trebuie să simplificăm lucrurile, însă pentru toată lumea, nu doar pentru sector, sectorul de cercetare, dezvoltare și dezvoltare. Cred că este important să ne mai gândim la un lucru. Am ascultat cu surpriză că ce a spus un antevorbitor de-al meu, că Institutul Max Planck, unul dintre cele mai, prin, mai prestigioase institute de cercetare, nu poate avea acces uh, la finanțare europeană din cauza sistemului uh, de ajutor care nu îi permite acest lucru. Manualul unic, setul unic de reguli, sunt de acord, dar de maxim 40 de pagini pentru că dacă avem 6.000 de pagini, o să avem foarte multe probleme. Pentru că, cum a spus domnul Child, acum avem reguli de 600 de pagini. Un regulament, un set de reguli de 40 de pagini, cred că este foarte bine. Important să câștigăm încredere între comisie și beneficiari, laboratoarele și așa mai departe, dar să existe încredere și între auditori, așa cum a spus și domnul Artui, nu numai că fiecare țară are sistemul său propriu, dar țările federal, federale au uh, sisteme în cadrul uh, țării, fiecare regiune are propriul său sistem care se bate cap în cap cu sistemul general. Avem uh, posibilitatea de a stabili împreună cu Curtea de Conturi uh, un fel de sistem armonizat, deci ca toate aceste straturi diferite de control exante, expos și în timpul procesului, să existe un sistem armonizat care să permită încrederea, deci odată făcut controlul, să existe garanția că acel control unic, indiferent că s-a făcut la nivel regional, local sau central, el să fie fiabil. Sunt de acord cu doamna Gresle. Trebuie poate să mai dezbatem și să ne gândim în ce fel putem adapta formula bugetului bazat pe rezultate la toți utilizatorii, ca să nu uh, plătească doar uh, plătească pentru păcătoși alții și să acționăm nu doar în domeniul cercetare și dezvoltare, ci și în alte sectoare, pentru că și ele pot fi afectate. Uniunea Europeană stârnește destul de multe animozități, atrage uh, antipatii și cred că nu trebuie să luăm măsuri uh, nocive în această perioadă tulbure. Trebuie să putem să le prezentăm cetățenilor rezultate arătând că folosim fondurile europene în slujba valorilor europene și să putem, să putem demonstra acest lucru. În sectorul cercetare-dezvoltare, uh, Cred că putem să facem lucrurile în așa fel încât uh, creativitatea și curiozitatea cercetătorilor să existe în continuare. Și trebuie să ne puteți ajuta. Pentru că în rest trebuie să aplicăm, să acordăm uh, premisa îndoielii. Uh, collègues présents s'ils ont des questions à poser. Îi voi ruga pe uh, colegii uh, prezenți uh, să pună întrebări dacă doresc. <clears throat> Mulțumesc, aș dori să profit de ocazie pentru a răspunde la o parte din întrebări. Sigur că nu am soluții concrete, dar câteva piste. În ce privește sistemele de contabilitate, poate e greșit atunci când uh, cerem uh, sistemelor de contabilitate să performeze ca un sistem. Poate ar fi mai bine să avem cerințe uh, din punct de vedere calitativ. Nu trebuie să le cerem să uh, aplice un, un anumit sistem de contabilitate, uh, ci am dorit să uh, spunem cum dorim să fie tratate investițiile. După ce face această evaluare, puteți face verificarea cu Sistemul Național de Contabilitate să vedeți cum poate fi aplicat. Deci uh, ar fi mai bine decât să spui Uh, iată, din 15 sisteme de contabilitate poți alege unul. Apoi, în ce privește împrumuturile, doamnă președinte, știți că îl cunoașteți pe ministrul de finanțe din Germania, el uh, e foarte strict cu datoria publică. Și sunt sigur că nu va permite folosirea împrumuturilor în cadrul juridic actual. S-ar putea să fie un răspuns care să vă deranjeze câtva, dar ce e foarte important pentru institutele de cercetare, mai ales cele care fac cercetare de bază, e ideea pe care deja am menționat-o. Deci se face o investiție, se investește în cercetare și recuperarea investiției nu se face în organizația sau în uh, institutul respectiv. Deci nu ai venituri Uh, de pe urma investiției făcute, ceea ce înseamnă că nu există un mediu de afaceri pe care să-l poți uh, folosi pentru acest tip de investiții. Ceea ce înseamnă că împrumuturile sau creditele nu sunt modul ideal de finanțare a cercetării, mai ales dacă e vorba de uh, cercetare de bază. Dacă însă cooperezi cu industria și dacă rezultatele sunt aproape de punere în aplicare, s-ar putea să funcționeze. Eu personal am însă și în acest domeniu îndoieli. Dar, din punctul meu de vedere, nu, ă, modelul de afaceri nu ar trebui să fie modelul pentru care să optăm. O a treia întrebare a, fu, a sumelor ă, forfetare și a costurilor generale, așa cum am spus, noi putem să acceptăm această uh, Uh, frată, această rată forfetară pentru costurile generale, dar pierdem bani, 20-25% și eu mi-aș dori ca finanțarea să se apropie mai mult de realitate. Deci am înțeles că obiectivul este simplificarea, uh, dar pe de altă parte că trebuie să avem și mm, să, să rămânem cu picioarele pe pământ Consecințele ar putea fi că pentru anumiți beneficiari care nu au uh, această rată uh, forfetară pentru costurile generale, s-ar putea ca uh, finanțarea să fie prea mare. Eu sunt conștient de problemă, dar nu, vă, nu știu care ar putea să fie soluția. În încheiere, în legătură cu ultima remarcă, nu e nici de această dată vorba de o soluție, dar aș dori să-l citesc pe Emanuel Kant, Uh, un mare uh, filozof uh, german, cu cât face mai puține pierderi, cu atât rata dobânzii este mai mare. Am pierdut, aș spune eu, măsura. Dacă toată lumea ar folosi fondurile în modul cât mai chipzuit cu putință, sunt, sunt convins că nu am avea nevoie de regulamente atât de detaliate. Președintele, în sfertul de oră pe care îl mai avem la dispoziție, am putea să-i rugăm pe invitați, având în vedere schimburile care au avut loc în această dupămasă, să îi rugăm să ne transmită concluziile lor, încercând și să răspundă la întrebările doamnei Grasle, a domnului Denano, ale doamnei Alea Sender și ale mele. în legătură cu observația pe care ați făcut-o în legătură cu credite și de cercetare, aș dori să dau cuvântul domnului Fernandes, care a fost raportor pentru, uh, pentru FC. E clar că institutele de cercetare, inclusiv cele care fac cercetare de bază, nu aveau acces la finanțare uh, de tip FC, pentru că era vorba de credite și sistemul lor de finanțare nu permite rambursări. S-a notat acest lucru. O luăm acum în ordine, în ordinea intervenției. Primul care a luat cuvântul a fost domnul Valbrock. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund uh, pe scurt uh, în ce privește uh, preocupările dumneavoastră. Era vorba de un proiect pilot și o acțiune pregătitoare. Aveam un rol de evaluare în acest domeniu al executării. Mm, direcția mea generală trebuie să se ocupe cu armonizarea acestor subiecte. În interiorul Direcției Bugetare uh, Bugete încercăm să ne asigurăm să, obținem, uh, să obțineți un răspuns unic. Asta vom încerca să faceți. Președintele, uh, mai aveți multe progrese de făcut. Da, suntem un serviciu mic minuscul, având în, deci în față de Direcția Generală, președintele, atunci va trebui să aveți la dispoziție mijloacele necesare. Pentru că de fiecare dată când uh, unui comisar îi se pune întrebarea, uh, ni se spune, da, avem o direcție generală, dar se pare că nu aveți uh, mijloacele necesare funcționării. Domnul Welbrock. În ce privește partenerii internaționali, ONU, Banca Mondială și alți parteneri care s-au plâns E adevărat că există uh, mai multe uh, simplificări posibile cu Curtea de Conturi. Încercăm să avem un proces de reflexie pentru a vedea în ce măsură am putea să ne bazăm pe auditurile efectuate de către partenerii noștri, omologii noștri, pentru că ele sunt făcute prin finanțare europeană și respectă normele contabile internaționale. De exemplu, chiar controlorul Uh, Națiunilor Unite, doamna Barsiotas, recunoaște mm, valoarea adăugată a sistemului nostru ex ante, care ne permite să verificăm dacă normele partenerilor uh, sunt uh, echivalente cu ale noastre și Organizația Națiunilor Unite a învățat prin comparație cu sistemele noastre multe, deci uh, iată, putem, uh, e, e loc de mai bine, dar trebuie să uh, știți că am încercat să simplificăm normele și în acest domeniu și vom continua. În ce privește rezultatele, ne dorim să ne axăm pe rezultate când se poate. Sigur că suntem conștienți de faptul că cercetarea de bază nu permite axarea pe rezultate și deci în astfel de situații vom continua să avem posibilitatea de a acorda subvenții. Dar ideea este să avem un set uh, de instrumente care să ne permită să tratăm uh, situații fără a introduce uh, discriminare în sistem. Doamna Ayala Sender spunea acest lucru, e important. Nu putem acorda sume forfetare foarte mari într-un domeniu în detrimentul altora. E un subiect care ne preocupă, președintele. Și poate ar fi bine și să mai renunțați la o parte din controlele ex ante. Curtea de conturi, reprezentantul Curții de conturi, care e independentă. Deci ar trebui să puteți să îi muștruluiți uh, pe cei, uh, de exemplu, statele membre, care nu își uh, armonizează normele de prezentare a conturilor. Ați putea chiar să trageți la răspundere și Parlamentul și Comisia, pentru că rata de eroare, da, există erori normale uh, infime în pac. Uh, dacă un arbust e lăsat undeva, se consideră că uh, e vorba de o greșeală, o eroare. Uh, suntem uh, cumva la limita rațiunii. Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, se aplică norme contabile diferite, pentru că normele uh, internaționale de contabilitate sunt universale, ar trebui să fie aplicate peste tot și președintele, vă pot doar da un exemplu. Felul în care se constată contribuția statelor membre la bugetul european variază de la un stat membru la altul. Uh, and, um the Commission should do its very best to harmonize. Comisia ar trebui să facă tot ce poate pentru a armoniza procedurile, nu doar în ce privește sistemele de contabilitate prin uh, simplificare sau metodele de a, sau metoda de a obține simplificare o reprezintă armonizarea. Noi ne-am dorit să putem folosi uh, certificatele naționale de audit în uh, activitatea noastră. Noi ne dorim să avem un audit unic, însă, înainte să ne bazăm uh, pe aceste certificate naționale de audit, trebuie să primim asigurarea că aceste certificate respectă normele în vigoare. Deci, Comisia ar putea și în acest domeniu să-și aducă o contribuție foarte importantă prin uh, niște linii directoare care ar trebui să facă obiectul monitorizării. Mulțumim, domnule Lazaru. Continuăm. Îi dăm cuvântul doamnei Atane. Um, I will reply on the Mulțumesc. Voi vorbi despre instrumentele financiare și colegul meu, Sutner, va vorbi despre problema sumelor forfetare. După ce s-a adoptat regulamentul privind EFSI, am luat inițiativa și doresc să mulțumesc direcțiile FTD pentru acest lucru, să începem să evaluăm cu BEI și cu serviciile de consiliere de la ECFIN, care ar fi posibilitatea uh, pentru organizații domeniul cercetării și tehnologiei să folosească aceste fonduri uh, transferate din Orizont 2020 uh, la planul Juncker cum se pot folosi acestea. Și am observat că poate fi uh, un instrument complementar foarte interesant și pentru cercetarea aplicată. Înțeleg că doar cercetarea fundamentală trebuie, sau spuneți că doar uh, cercetarea fundamentală trebuie sprijinită. Nu e așa. Există o treime finanțare pentru cercetarea uh, Uh, fundamentală uh, și altă treime pentru industrie. Deci, toate capacitățile de cercetare nu uh, sunt finanțate doar din contracte private. Deci și în centrele de cercetare aplicată, acestea nu au capacități foarte mare pentru credite. Așa că unele din laboratoarele noastre, de exemplu pentru construcții, Uh, acestea sunt sprijinite din fondurile structurale și din credite, dar e nevoie de garanții pentru aceste credite și doar companiile mari pot să acorde aceste garanții. Deci uh, acest uh, model de afaceri e în ordine pentru companiile mari, Siemens, Spirit și așa mai departe, pentru că compania va folosi facilitățile respective zeci de ani pentru contracte de zeci de mii de euro. Dar să nu uităm că sunt și multe IMM-uri. Aici sectorul nu este organizat, nu se poate folosi acest tip de contracte pentru a garanți creditele la bancă și BEI continuă să funcționeze uh, ca bancă. Deci trebuie să imagineze noi tipuri de instrumente financiare pentru proiectele mult mai riscante și eventual să creeze platforme de investiții. De exemplu, în Franța există BPI um, care um, propune astfel de instrumente grație serviciilor de la Enofin, am început să studiem aceste posibilități. Deci, înainte să devină realitate aceste instrumente, le discutăm multă vreme. Niciodată nu vor face parte din uh, modele de afaceri majore pentru cercetare aplicate, dar sunt soluții interesante care merită studiate, și dar nu sunt aplicabile în toate cazurile. Domnul Artui. Știți, uh, atunci când uh, se face un uh, credit major, mm, eu îmi țin minte din Franța de când eram deputat în Parlamentul Franței, atunci când nu putem să arbitrăm între cheltuielile de funcționare și cheltuielile de investiții, problema este că sacrificăm tot timpul cheltuielile de investiții. Până la urmă spunem, ok, dacă nu putem să facem altfel pentru a finanța aceste cheltuieli de investiții, o facem printr-un credit. Dar se pune problema modului de gestionare a finanțelor publice aici. Închid paranteza. Uh, domnul Wolfgang Sütner are cuvântul. Thank you. Um, I want to... Mulțumesc. Pentru a vorbi despre sumele forfetare, pentru a răspunde la întrebarea de, și pentru a răspunde la întrebarea uh, de ce există așa de mare diferență între sistemele contabile. E bine, standardele contabile sunt destul de clare. Standardele naționale variază puțin unele de la altele, dar există metodologii de um, contabile pentru a respecta aceste, aceste standarde și aici, în aceste metodologii, nu există metodologii bune și proaste. Există diferite modalități de a atinge un obiectiv, adică respectarea acestor standarde. În termen ca costuri directe, de fapt, nu înseamnă același lucru. Nu există o definiție universală ca toată lumea să spună înțeleg exact același lucru din acest concept de cost direct și se ajunge în situația în care costurile directe, din punct de vedere tehnic, să însemne lucruri diferite în funcție de metodologia, de, uh, metodologia contabilă. Pentru o organizație mai mică sau într-una în care există o separare clară între unități, s-ar putea să se poată producă mult mai multe costuri directe în sistemul contabil decât într-o organizație mai integrată, uh, care folosește aceleași facilități, același personal pentru toate tipurile de activități. Și asta devine o problemă când vine vorba de sumele forfectare, pentru că o sumă forfectare în cadrul Orizont 2020 înseamnă ca baza să fie aceeași în fiecare entitate să se aplice aceeași sumă forfetară. Dar dacă suma forfetară e ridicată, unii beneficiari ar putea avea multe costuri directe, puține costuri indirecte din cauza unor elemente tehnice, din cauza structurilor și până la urmă aceștia ar putea obține un profit. Dar, pe de altă parte, există organizații complexe, mai integrate, cu cheltuieli de infrastructură pentru resursele necesare și uh, care au un sistem uh, contabil în care există mai multe costuri indirecte și până la urmă valoarea materială a acestor costuri până la urmă este aceeași pentru succesul proiectului. Dar, practic, în contabilitate sunt reflectate altfel. Deci, dacă ai un concept costuri directe plus sume forfetare, se accelerează acest dezechilibru. Pentru că fondurile directe se finanțează 100% și se adaugă o sumă forfetară și sunt avantajați cei care au multe costuri directe. Și este important, așa cum a spus și domnul Eller, că există diferite concepte și problema cu sumele forfetare este abordarea unică. Și aceasta nu este bună, bineînțeles, în situația complexă cu care ne confruntăm în cazul proiectelor de cercetare. s'il vous plaît, de tous. Mulțumesc. Vă rog să răspundeți cât mai pe scurt, pentru că intervenții ne vor părăsi cât de curând, spune domnul președinte. Domnul Thomas Esterman. Aș dori să răspund mai întâi la întrebarea privind creditele. Știm că în multe, în șapte state membre, universitățile nu pot să primească credite și în celelalte pot să primească credite, dar în condiții foarte stricte. Știm că situația bugetară în multe state membre uh, Uh, arată că nu e foarte posibil uh, sau uh, ca această situație să se schimbe. Pentru că Universitățile în multe state sunt încă instituții din sectorul public, așa că nu credem că acest lucru se va schimba. S-a pus o întrebare în legătură cu diversitatea și consultarea noastră, la consultarea noastră au participat multe instituții, uh, mulți membri ai noștri, uh, organizații mari uh, de cercetare care beneficiază de multe proiecte europene, dar și um, organizații cu proiecte de cercetare într-un în sectoare de nișă, în sectoare foarte specifice, dar și, și instituții care beneficiază de finanțare europeană doar din când în când. Uh, este important să recunoaștem că toate aceste realități uh, diverse uh, reflectă nevoi diferite și trebuie să permită tuturor acestor organizații să folosească diferite tipuri de finanțare. Unele nu au capacități suficiente de gestionare financiară, uh, multe um, trebuie să treacă prin sistemele naționale, unele ar dori să folosească mai mult sumele forfetare, altele preferă sau cele care preferă sumele forfetare de multe ori vin din țări care nu, nu le permit să cunoască costurile reale ale activităților lor, Al treilea element important este faptul că, într-adevăr, presupunerea că un sistem bazat pe costuri reale ar fi mai scump până la urmă decât un sistem bazat pe costurile indirecte nu e adevărat, pentru că depinde mult de proiect. Dacă ai un proiect cu costuri directe ridicate, de exemplu cu personalul și costuri mici de infrastructură, atunci prin sumele forfetare s-ar suprafinanța, s-ar finanța excesiv. Dacă ai un proiect cu costuri mai mici cu personal și costuri mai mari de infrastructură, atunci um, situația este inversă. Deci, în uh, inter- interesul celor care oferă finanțare, ar fi bine ca um, cei din sistem să poată să controleze costurile reale. În teorie a existat posibilitatea în programul cadru numărul 7 să se țină cont de sisteme certificate, dar cred că se pune o problemă importantă. problema nu este că sistemele sunt diferite de la un stat membru la, alta, la altul. Întrebarea este dacă se respectă anumite standarde. Deci nu se dorește certificarea unui sistem care să corespundă unui model. Întrebarea este dacă acest proces respectă standardele internaționale. Pentru a da exemplu universităților din Regatul Unit, care colaborează cu, cu uh, posibilitățile de finanțare la nivel național, au uh, creat sisteme cu anumite, care respectă anumite standarde uh, contabile și s-a, a venit, s-a ajuns în situația în care acestea să nu fie acceptate pentru că nu se puteau in, introduce în sistem anumite tipuri de credite, dar uh, Um, în sistem, acestea reprezentau o parte foarte, foarte mică, 0,00 ceva la sută. Este important ca aceste sisteme să poată să fie acceptate. Domnul Artui, atunci când spuneți că unii nu pot să evalueze costurile activităților, uh, eu cred că trebuie să putem să încurajăm să se doteze capacitatea de a ști ce face. Cum poți să faci lucrurile mai bine dacă nu știi cum le faci deja? Deci, aceste, acest sprijin financiar trebuie să joace și rolul de pârghie pentru ca beneficiarii să aplice anumite bune practici. Domnul Fira. O point de vue eh, PME, eh, din punct de referitor la IMM-uri, și eu uh, am uh, lucrat în spitalele Parisului 17 ani, după 10 ani la Institutul Pasteur și după 7 ani uh, în care am lucrat la Novartis. Acum uh, sunt în cadrul structurii Firalis. De fiecare dată, problematica pe care ați menționat-o, ați menționat-o în ceea ce privește dobânzile și amortizarea este pusă într-o lumină diferită. Pentru un IMM, auditul uh, nu pune foarte multe probleme. Dacă e vorba de un uh, credit, el este rambursabil în cazul unui succes, dar auditul pune puține probleme pentru IMM-uri. Ar fi uh, însă bine ca aceleași reguli să se pot aplica peste tot. În ceea ce privește împrumuturile, eu cred că pentru IMM-uri creditele sunt foarte utile. Pentru că astfel pot fi gestionate proiecte coordonate de IMM-uri. În Europa există multe, o schemă, multe scheme de finanțare și cred că în Europa ar trebui să fim încă și mai creativi în ceea ce privește cel puțin proiectele gestionate de IMM-uri. Avem uh, o rată de succes mult mai mică față de proiectele uh, clasice pentru că în cazul acestora subvențiile uh, se acordă mai ușor. în cadrul proiectelor uh, binaționale, rata de succes se ridică la 30-40%. Acest lucru este o perspectivă care ne dă aripi. Deci împrumuturile sunt uh, utile pentru noi. Deci trebuie să vedem că există și trebuie să existe o valoare adăugată europeană, nu doar să se împartă cu fonduri în stânga și în dreapta. Uh, ceea ce um, face ca bugetul european să fie implicat sub formă de subvenții sau împrumuturi prin instrumentele um, sale financiare. Um, fără acest tip de intervenții nu am fi putut să facem uh, nimic. Să știți că mai dispunem de interpretare doar 3 minute. Vă rog să îmi răspundeți cât puteți de concis. Avem nevoie de inovare pentru uh, proiectele noastre fundamentale. Nu putem impune un rezultat, însă pentru orice chestiune legată de piață, care trebuie valorificată pe piață, trebuie să recurgem la orice metodă de finanțare și împrumuturile sunt foarte utile proiectelor care sunt apropiate de piață care pot fi aplicate pentru uh, utilizări practice rapid. Ultima intervenție acum din partea domnului Chang. Mulțumesc, domnule președinte. Doar trei chestiuni vreau să spun. În primul rând, sondajele la care m-am referit uh, în legătură cu Orizont 2020 întrebau cum uh, comparați procedurile actuale cu cele din cadrul altor programe din sectorul de cercetare și marea majoritate a respondenților au spus că la ora actuală nu vedeau niciun alt sistem mai simplu, mai rapid, mai ușor de utilizat. Deci, acesta este răspunsul din partea participanților uh, noștri. Deci, un rezultat diferit față de trecut. În al doilea rând, uh, vă înțeleg uh, în ceea ce privește armonizarea sistemului de contabilitate publică în statele membre. Până se va face acest lucru, lucrăm tot mai mult la recunoașterea sistemelor de contabilitate ale participanților noștri, în loc uh, să le spunem să înființeze sisteme paralele doar pentru nevoile noastre. Uh, trebuie să evităm uh, existența a două sisteme contabile, una pentru gestionare și alta pentru răspunderea la nevoile altora. Trebuie ca sursa de informații să fie aceeași. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră și uh, tocmai de aceea trag în această dezbatere un învățământ că dorim cu toții să lucrăm pentru a vedea mai clar rezultatul, valoarea adăugată a eforturilor noastre și nu doar să avem în vedere sistemul nostru birocratic, să ne gândim cum să-l gestionăm. Într-un fel sau altul, cred că cu toți împreună trebuie să avem în vedere sisteme noi care să pună accentul pe impact și pe valoarea adăugată fără a ne concentra neapărat pe proces, chiar dacă astfel suntem forțați noi și comisia și uh, toți actorii să facem un efort de imaginație. Cred că aveți încredere în proces a priori și cred că cu toții acceptăm colectiv uh, anumite riscuri. Trebuie să îndrăznim uh, pentru ca să putem face progrese. Va încheia doamna Gresle dar vreau să vă spun că nu știu dacă acest midterm review ne aduce foarte multe satisfacții. E vorba de plafonare a creditelor. Avem uh, un potențial mult mai important uh, în, prin reformarea regulamentului, pentru că vom reforma practicile din uh, direcția generale. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, le mulțumesc și interpreților pentru că ne acordă timp suplimentar, uh, mulțumesc tuturor pentru că ne-ați împărtășit îngrijorările dumneavoastră și opiniile. Um, de multe ori diavolul se ascunde în detalii, suntem gata să-l învingem săptămâna viitoare. Vă mulțumim pentru contribuțiile prețioase de astăzi, noi ne bazăm pe ce ne spuneți dumneavoastră. Dacă aveți documente, le așteptăm uh, cu interes. Uh, biroul meu le așteaptă, eu sunt raportor. Vă mulțumesc foarte mult, uh, o seară plăcută și mulțumesc Comisiei pentru bugete și președintelui Artui. O seară plăcută tuturor!